Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place Dragi colegi, vă rog să luați loc. Pentru că putem începe deja cu primul punct de pe ordinea de zi. Toată lumea responsabilă de acest punct este prezentă. Trecem așadar la punctul 14 privind situația actuală a acordurilor dintre partenerii sociali. Îi dau cuvântul domnului Arminda Silva, director pentru ocupare și legislație socială și dialog social, în cadrul DG Ocupare. În acest context, cred că ați primit o notă de informare asupra acestui subiect. Mai precis, acordurile care au fost uh, semnate între uh, partenerii sociali. Aveți cuvântul, uh, stimate domn, pentru, pentru 10 minute. Bună dimineața, mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați invitat comisia. Uh, să clarifice situația actuală a, a acordurilor dintre partenerii sociali. După cum știți, Uniunea are competența de a promova dialogul social la nivel european și în conformitate cu articolul 155 din tratat, partenerii sociali pot negocia acorduri privind politicile sociale și pot cere implementarea acestora prin intermediul uh, directivelor Consiliului. Acest mod de lucru a fost uh, deja utilizat atât la nivel transindustrial cât și la nivel sectorial și printre directivele noastre din domeniul social, unele dintre ele își au originea tocmai în aceste acorduri, ca de exemplu directiva prind, privind uh, concediul uh, um, parental, directiva privind timpul de lucru, etc. În 2012, dialogul uh, social european de la nivel sectorial a condus la două acorduri uh, care, eh, pentru care partenerii sociale au eh, solicitat eh, implementarea prin intermediul unor directive. Unul dintre aceste acorduri se referă la timpul de lucru și celălalt se referă la sănătatea și securitatea în domeniul ehm, ehm, activităților din saloanele de coafură. De asemenea, Acordul privind uh, condițiile de lucru din uh, sectorul pescuitului este în curs de a fi uh, finalizat. Partenerii sociali și-au propus să finalizeze negocierile privind revizuirea directivei legate de mm, timpul de lucru până la sfârșitul acestui an. În ambele cazuri, negocierile au început ca răspuns la uh, o consultare lansată de Comisia Europeană. Modalitățile de implementare ale mm, acestor prevederi din tratat au fost specificate în uh, comunicări succesive ale Comisiei, ultima fiind din 2002. Procedura, așa cum am interpretat-o noi, uh, nu permite Consiliului să modifice um, acordurile la care au ajuns partenerii sociali. Consiliul poate doar să fie de acord sau nu cu um, caracterul obligatoriu al acestor măsuri în baza propunerii uh, Comisiei. Procedura protejează dreptul la inițiativă al Comisiei, care nu este obligată să facă um, astfel de propuneri Consiliului. Însă, așa cum se prevede în mod explicit în comunicările pe care le-am menționat, Comisia și-a luat angajamentul de a respecta aceste acorduri și în cazul în care acordurile nu conduc la niște măsuri legislative obligatorii, lucru care nu s-a întâmplat până acum, Comisia trebuie să informeze pe partenerii sociali. Comisia trebuie să se axeze pe legalitatea acordurilor, adică pe compatibilitatea acestora cu achiul existent, pe reprezentativitatea Uh, părților semnatare, precum și pe impactul asupra IMM-urilor. În cazul acordurilor care nu își au uh, sursa într-o consultare a Comisiei, cum este cazul sectorului uh, saloanelor de coafură și a căilor um, maritime interioare, um, trebuie evaluată oportunitatea unei acțiuni europene. Cele două acorduri despre care am vorbit, uh, mai ales cel privind sănătatea și securitatea în sectorul uh, salonilor de coafură, a ridicat uh, multe preocupări din partea statelor membre. Partenerii sociali au colectat dovezi științifice privind riscurile din acest sector, mai ales în ceea ce privește afecțiunile respiratorii și alergice care ar trebui să constituie motive pentru uh, pensionări anticipate în acest sector. De asemenea, au fost identificate bune practici la nivelul statelor membre. Criticile pe care le-au înaintat statele membre se referă la abordarea sectorială în legislația privind sănătatea și securitatea în muncă. De exemplu, unele critici s-au um, referit la anumite prevederi din acord care erau considerate ca fiind prea detaliate, fără să respecte principiul subsidiarității și al proporționalității. Serviciile Comisiei și mai ales de Ocupare sunt uh, determinate să analizeze mm, acordurile, uh, inclusiv cele aflate în curs de pregătire, în conformitate cu uh, regulile, reprezentativitatea, conformitate legală, efectele asupra IMM-urilor și analiza oportunității și a valorii adăugate. Regulile nu se vor schimba în mijlocul jocului. De asemenea, este nevoie de o evaluare corectă a impactului soluțiilor convenite Um, impact uh, în funcție de costuri și beneficii. Această analiză de impact a fost deja lansată, iar rezultatele sale vor fi făcute publice. Decizia colegiului de a înainta aceste acorduri Consiliului pentru adoptare se va baza pe această evaluare de impact, care sperăm că va fi finalizată până la jumătatea anului 2013. Acestea sunt uh, acțiunile imediate pe care le preconizăm pentru a răspunde acestei situații. Pe un, acum, pe termen mai lung, recunoaștem că este necesară o analizare mai detaliată a practicilor de implementare ale articolului 155 din tratat în lumina principiilor și practicilor agendei de mm, reglementare inteligentă, Smart Regulation. Comisia este ferm determinată să respecte autonomia partenerilor sociali, însă își mm, păstrează dreptul la inițiativă și trebuie să se asigure că toate propunerile legislative respectă principiile Smart Regulation, ceea ce înseamnă că sunt mm, proporționare, uh, clare, din punct de vedere juridic și uh, își uh, îndeplinesc obiectivele. De asemenea, putem învăța și din experiența pe care am acumulat-o de-a lungul anilor cu implementarea mai multor acorduri între partenerii sociali prin intermediul unor acte legislative. În prezent ne gândim la modalități de actualizare și de clarificare a metodelor de implementare a acordurilor dintre partenerii sociali. Ultima comunicare pe care am avut-o în acest domeniu datează de 10 ani, din 2002. Ca urmare, există o adevărată necesitate de actualizare a acestor principii în conformitate cu experiența acumulată. Partenerii sociali trebuie să înțeleagă foarte clar că acordurile lor trebuie să aibă capacitatea de a-și demonstra valoarea adăugată, așa cum este cazul tuturor celor al, celorlaltor acte legislative. Mulțumesc foarte mult! În această perioadă în care Comitetul Social al Europei și um, confederațiile sindicale au um, subliniat anumite deficiențe ale sistemului de dialog social și ale sistemului de negociere colectivă, deci cred că este foarte important să avem această discuție acum. Am și eu uh, câteva întrebări, dar pentru moment o să le dau uh, cuvântul colegilor mei. Cine dorește să ia cuvântul în această dezbatere? Domnul Sercas? Domnul uh, Five? Nu? Domnul Sercas. Doamnă președinte, avem de-a face într-adevăr cu un subiect la care nu putem să tragem o concluzie astăzi, pentru că se preconizează conflicte serioase și nu mă gândesc numai la acordurile concrete din domeniul saloanelor de coafură, dar și din alte uh, domenii, pentru că vorbim despre niște elemente care sunt uh, fundamentale pentru Constituția Uniunii Europene. Articolul 155 este foarte clar. Uh, dialogul social trebuie condus dacă se dorește acest lucru. S-a spus că acordurile încheiate la nivelul Uniunii Europene trebuie să respecte procedurile statelor membre și acolo este o trimitere către articolul 153 și uh, uh, ni s-a explicat de asemenea că Consiliul ia o decizie la propunerea Comisiei. Dar trebuie să fie foarte clar că Consiliul are libertatea de, are libertatea de mișcare. El va decide ceea ce este uh, pertinent de făcut. Uh, Comisia însă trebuie să aplice tratatele. Acesta este rolul ei, ea este gardiana tratatelor. Și din punctul meu de vedere, cred că este important să procedăm ca și în trecut și anume să punem în aplicare aceste acorduri uh, semnate între partenerii sociali. În prezent se încearcă o diminuare a capacităților juridice pe care le au uh, partenerii sociali de a încheia astfel de acorduri uh, sau uh, contracte colective. Credem că este un atac la adresa Constituției Uniunii Europene, un lucru deosebit de grav. Din câte înțeleg, secretariatul ne-a informat că există o scrisoare semnată de șapte state membre care fac lobby și pun presiune asupra Comisiei, încercând să o convingă să nu respecte să nu-și respecte competențele istorice istorice, obligațiile istorice de recunoaștere a partenerilor sociale. Acest gen de interferență în mm, competențele partenerilor sociali mi se pare deosebit de periculoasă. Și l-aș întreba pe reprezentantul Comisiei dacă uh, ce, ce părere are despre acest lucru și vrem să-l asigurăm că se va bucura de toată, uh, de tot sprijinul nostru în acest proces. Uh, invităm Comisia să nu cedeze presiunii statelor membre. Scrisoarea este semnată de Regatul uh, Unit, Polonia, Estonia, Germania, România, Slovenia și Croația. începe cu Regatul Unit și se încheie cu Croația și mă întreb cum poate o țară care încă nici nu este membra Uniunii Europene să semneze o astfel de scrisoare. Doamna președinte, mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, uh, Richard Fiber. Ja plně podporuji to, co řekl Alejandro. Da, mulțumesc și eu sunt de acord cu cele spuse de Alexandro. Sunt total de acord cu ceea ce a spus și aș avea și eu o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Ni s-a vorbit despre o nouă directivă în ceea ce privește timpul de lucru, că aceasta este în pregătire. Dar știm ce s-a întâmplat cu cea de dinainte, deci acum ce va conține această nouă directivă? Este a sunt și alte solicitări de luare de cuvânt, atunci o să pun și eu câteva întrebări domnului Da Silva. Nu mai știu exact care este data la care a fost transmisă această mm, scrisoare semnată de mm, statele membre care au decis să respingă concluziile procesului de dialog social. Ar fi interesant să știm când a fost uh, trimisă această scrisoare. Și aș vrea să știu care este procesul paralel uh, de negociere a acordurilor privind navigarea pe căile interne și um, condițiile de sănătate și securitate din saloanele de coafură. Acordurile datează din 15 februarie și aș vrea să știu uh, care este evoluția. Deci primul, uh, cel cu căile maritime, datează din 15 februarie, iar al doilea din 26 aprilie. Ați spus că ați lansat un studiu de impact. Când ați decis acest lucru? Cine va face uh, acest studiu de impact? De fiecare dată procedați în acest mod? Uh, De asemenea, ați spus că trebuie să analizați anumite criterii pentru a verifica dacă acordurile pot deveni acte legislative. În uh, cazul acordului privind sectorul coaforurilor, câte criterii trebuie să. Câte, câte din criteriile pe care trebuie să le analizați se și regăsesc uh, în propunerea respectivă? Ați menționat criteriul reprezentativității. Vă întreb dacă se întrunesc toate criteriile sau toate condițiile necesare pentru ca acest acord să fie transformat în uh, act legislativ european. Iată primele întrebări la care vă invit uh, să ne răspundeți. Oui, uh, je vais essayer de... O să încerc să vă răspund la aceste întrebări. O să încep cu data scrisorii pe care am primit-o cu privire la aceste uh, uh criterii de state din partea uh, Ministerului de Afaceri Sociale din țările de jos. <clears throat> 9 state membre ale Uniunii Europene plus Croația ne-au trimis-o în 25 octombrie 2012. Acum, în ce privește acordul cu privire la căile navigabile interioare și cu acordul cu privire la salonul de coafură, intenționăm să procedăm la fel. Deci vom lansa un studiu în deci am lansat un studiu în luna septembrie și când a apărut acest studiu, uh, ne-am dat seama că uh, nu am putut obține din partea partenerilor sociali uh, care au semnat acest acord anumite elemente, anumite date care să ne permită să facem diferența între regulile adoptate și regulile existente în vigoare în statele membre. De asemenea, nu putem să înțelegem care este efectul economic și social al, al condițiilor de lucru al noilor uh, dispoziții față de cele existente. Am cerut acest lucru partenerilor sociali, mai ales în domeniul uh, navigării interioare, dar nu am reușit să primim toate datele necesare și am decis să lansăm aceste studii care să ne permită să înțelegem mai bine impactul acestor noi prevederi cu privire la condițiile de lucru în acest uh, domeniu. E vorba de două studii care vor fi efectuate de către consultanți externi, care sunt în curs deja, un studiu cu privire la navigarea interioară și un alt studiu cu privire la saloanele de coafură. Aceste studii ne vor uh, aduce răspunsuri, sperăm, în ce privește mai ales diferențele între reguli în vigoare, dar și uh, costuri și beneficii. Apoi, în ceea ce privește reprezentativitatea, ea e prezentă deja în anumite studii care au fost efectuate. Uh, de exemplu, mă refer la studii pe, de la uh, Eurofound, uh, Asociația pentru Studiul Condițiilor de Lucru de la Dublin, și care <clears throat> ne permit deja să înțelegem care este uh, nivelul de reprezentativitate a semnatorilor celor două acorduri. Iar în ceea ce privește compatibilitatea cu legislația europeană, e o activitate pe care noi o desfășurăm. De altfel, am început uh, acest lucru de ceva timp încoace, deci putem spune că am făcut uh, progrese, însă ceea ce ne lipsește este o estimare a efectelor economice și sociale. Și, într-adevăr, trebuie să înțelegem diferența între, uh, deci, care există între toate statele membre și propunerea noastră. Ca și în ceea ce privește evaluarea de impact, uh, dar și smart regulation, uh, e vorba de proceduri care se îmbunătățesc treptat Propunerile noastre legislative de astăzi se bazează mai bine pe uh, fapte concrete, deci pe situația reală, decât uh, în, urmă de, în urmă cu 10 ani. Toată lumea recunoaște acest lucru și credem că trebuie să recunoaștem același principiu uh, și acordurilor pe care le primim din partea partenerilor sociali. Bineînțeles că Comisia are dreptul să și obligația să respecte rezultatele dialogului social, însă Uh, în momentul în care partenerii sociali solicită Comisiei să uh, facă o uh, propunere legislativă Consiliului, Comisia trebuie să evalueze și calitatea acestei propuneri. Deci, Comisia, comisia nu este o cutie de scrisori. Ea își menține Uh, dreptul de inițiativă și în acest uh, caz își menține acest drept ca și pentru orice altă propunere legislativă și cred că toate statele membre au de altfel dreptul de a primi din partea Comisiei elemente care să le permită să înțeleagă care este impactul unui text legislativ, pentru că până la urmă e un text pe care statele membre îl pun în aplicare. Deci, Comisia a primit această scrisoare, ea reflectă poziția Uh, statelor membre, ceea ce nu schimbă, nu clintește poziția Comisiei. Uh, Comisia a făcut studiile sale înainte chiar să primească um, scrisoarea din partea statelor membre. A mai fost pusă o întrebare cu privire la revizuirea directivei uh, cu privire la timpii de muncă. Iată, așteptăm Așteptăm uh, în uh, săptămânile, poate chiar în zilele următoare, rezultatele negocierilor partenerilor sociali inter, între interprofesionale și CES, uh, deci negocieri care au fost începute la sfârșitul anului 2011 și sperăm ca rezultatele acestor negocieri să ne parvină uh, Așa cum am spus, uh, poate chiar în zilele următoare, dacă nu în săptămânile următoare, nu știm care vor fi rezultatele concrete, dar Comisia va ține cont de rezultatele acestor negocieri și are și intenția să prezinte aceste rezultate cu noi elemente și de analiză și de evaluare care să permită Consiliului și Colegiului Comisarilor să ia decizii în consecință. Domnul Sercas, mulțumesc. Răspunsul domnului Silva mm, dă naștere unor uh, noi uh, întrebări, cel puțin uh, mă stimulează pe mine în acest sens, pentru că e adevărat că comisia nu e o cutie de scrisori, nimeni nu merge la uh, comisie uh, fără să țină cont și de capacitatea sa de evaluare. Dar uh, trebuie să ținem cont de calitatea adevărată, dar și de principiile care figurează în uh, această scrisoare. Iar rolul pe care partenerii sociali îl pot uh, juca în uh, legislația europeană trebuie să fie foarte important. Deci ar trebui, ar trebui să știm care este procedura în cele Sigur că există această scrisoare pe care am primit-o din partea statelor membre, dar uh, dacă uh, aprofundăm uh, situația, ne dăm seama că, de exemplu, coafezele din Regatul Unit au o poziție foarte, foarte clară, dar care este diferită de cea a coaforilor și a coafezelor din țările de jos Unele state membre au uh, făcut o presiune foarte mare să neagă un acord uh, uh, consimțit între, uh, între Comisia Europeană și statele membre. Deci, încă o dată, aș dori să știu dacă, în contextul acestei scrisori, această presiune a dat uh, naștere unei analize concrete s-a efectuat aceleași evaluări sau comisia care a făcut obiectul acestor presiuni și a schimbat poziția. Și eu aș dori, în urma răspunsurilor dumneavoastră, să reacționez. Sigur, vă mulțumesc pentru ele. Ne spuneți că fundația de la Dublin a studiat reprezentativitatea, această fundație cred că a fost foarte eficientă și mă gândesc că probabil că a dat publicității rezultatele evaluării. Ni le puteți transmite? Iar în ceea ce privește compatibilitatea cu legislația europeană și Comisia e foarte eficientă, lucrează foarte repede și bine. S-a făcut uh, acest proces, ne-ați putea spune dacă s-a făcut ceva și uh, în ceea ce privește acordul care a fost încheiat în luna februarie. Și apoi aș mai face și o observație generală care nu are, uh, nu are de-a face cu puterea dumneavoastră de a ne da un răspuns, dar aș dori să subliniez că la Comisie există cumva uh, două măsuri, două unități de măsură, pentru că atunci când s-a făcut o verificare referitoare la punerea în aplicare a pachetului cu șase măsuri sau cu două măsuri, uh, Uh, s-a văzut această dublă fața figurii. În anumite, uh, o să spuneți că pe o parte erau, uh, era dialogul social, pe cealaltă, de cealaltă parte era viitorul Europei, sigur că nu e același lucru. Și ne mai spuneți că Comisia nu e o uh, cutie de scrisoare, are monopol de inițiativă pe care îl exercită. Dar în domeniul social mi se pare că nu vrea să facă acest lucru. Și întrebarea mea e dacă acest drept de inițiativă și dacă nu sunteți o uh, cutie de scrisori în relația cu partenerii sociali, ce o să faceți cu această scrisoare? Uh, pentru că se pune în pericol monopolul inițiativei. Sigur că există o marjă de manevră aici, dar ar trebui să revendicați acest monopol și relația cu statele membre. Sigur că ne spuneți că ați primit uh, rezultatele acestor studii, dar ar trebui să uh, semnalați o problemă uh, în relația cu statele membre care, iată, vă pun în pericol monopolul de inițiativă. Deci, întrebările sunt foarte numeroase, nu vreau să ne lungim prea mult, ne oprim aici, dar uh, vă rog încă o dată să ne răspundeți la aceste întrebări. Încă una totuși. Directiva privind timpii de lucru la care v-ați referit, constatăm că se aplică aceeași procedură. De la începutul acestui uh, mandat, Comisia ca să nu reia inițiativa cu privire la timpii de lucru, a lăsat partenerii sociali să găsească un acord. A spus că e de datoria lor. Și întotdeauna ne-am gândit, deci dacă nu există un uh, acord între partenerii sociali, deci dialogul va fi eh, lansat, dar dacă acest dialog nu uh, poate fi atins, atunci Comisia trebuie să își exercite uh, dreptul de inițiativă. Dar, în aceleași condiții, dacă nu există uh, un acord între toate statele membre, cele 10 state membre, aceleași, vă pot scrie o scrisoare, deci iată, putem să asistăm la un blocaj total al uh, inițiativelor partenerilor sociali deși e vorba de un aspect foarte important al modelului social, președintele Comisiei care ne spune că este un motor al competitivității europene. Mulțumesc. Aș dori să fac o clarificare, în primul rând. <clears throat> Criteriile, criteriile pe care le folosim pentru a evalua uh, activitatea partenerilor sociali sunt aceleași ca întotdeauna. Așa cum a spus și domnul Sercas. Noi analizăm reprezentativitatea, analizăm compatibilitatea cu achiul comunitar, analizăm impactul asupra IMM-urilor și în, cadrul, în cazul acordurilor care au fost uh, încheiate la inițiativa partenerilor sociali, se analizează și oportunitatea și valoarea adăugată a acestui acord. Iată ce figurează în comunicările la care m-am referit din anii 90 și uh, din 2002 uh, și lucrurile nu s-au schimbat între timp. Unde domeniul în care am devenit mai exigenți? Baza cantitativă concretă a analizei noastre. și din experiență am constatat că există o evoluție uh, în ce privește propunerile Comisiei, pentru că orice propunere a Comisiei e însoțită acum de o analiză de impact care se bazează pe criterii cantitative, deci am asistat la o evoluție istorică. Și dorim ca aceste principii să fie aplicate pentru a ne baza mai bine analiza noastră pe aceleași criterii, care au fost folosite în trecut. Deci nu s-a schimbat nimic în acest sens. Și așa cum am spus și repet acest lucru, decizia de a de a uh, ne da o bază concretă mai importantă decât uh, cea pe care ne-a furnizat-o partenerii sociali, această decizie a fost luată înainte ca scrisoarea statelor membre să ne parvină. Există foarte multe exemple când Comisia primește scrisori ori din partea statelor membre, ori din partea partenerilor sociali sau a diverse asociații, organisme și așa mai departe, uh, Comisia intenționând să pregătească o, o inițiativă legislativă și uh, încercând să exercite uh, presiune pentru a <clears throat> face câte ceva. Deci, da, Sigur că această scrisoare trebuie să primească un răspuns, dar nu are cum să aibă un efect concret în aplicarea criteriilor de către comisie în funcție de scrisoarea respectivă. Deci, scrisoarea va primi un răspuns, dar e o scrisoare ca multe altele care sunt adresate comisiei în încercarea de a influența comisia într-o direcție sau în alta. <clears throat> ceea ce privește directiva privind, uh, privind timpii de lucru și negocierile, vom aplica aceleași criterii, e clar. Nu e niciun motiv ca ele să nu fie aplicate. Iar în ceea ce privește rezultatele analizelor efectuate, aceste rezultate vor fi publicate în același timp. Nu avem o analiză a reprezentativității care să fie publicată înainte de analiza costurilor și a beneficiilor. În orice caz, toate vor fi date publicității în același timp, dar ce vă pot eu spune este că elementele pe care le avem la dispoziție în ceea ce privește reprezentativitatea ne permit să tragem concluzia că aceste criterii sunt satisfăcătoare în ambele situații, uh, atât în ce privește navigația interioară, cât și a, a uh, situația saloanelor de coafură însă publicarea acestor rezultate se va face în același timp cu uh, rezultatele analizelor economice și, uh, juri, economică și juridică. <clears throat> Foarte pe scurt, uh, doamnă președinte, aș dori să-i spun domnului Silva că în grupul nostru nu, nu vrem să uh, Uh, banalizăm această scrisoare că a fost scrisă de către statele membre, nu se poate ca această scrisoare să fie pusă pe picior de egalitate cu scrisorile pe care le primește Comisia din partea societății civile. Sigur că membrii societății civile pot transmite scrisori, pot trimite scrisori Comisiei pentru a-și exprima poziția, dar statele membre iau cuvântul în cadrul Consiliului și comentează, se exprimă pe marginea propunerii Comisiei. Deci statele membre nu pot să facă o uh, presiune sau să <clears throat> lanseze o inițiativă. Uh, e o problemă care nu este deloc uh, minoră și mă uh, miră faptul că Comisia Executivă, care de obicei își apără prerogativele, nu ia o poziție pe această temă. Mulțumesc, din păcate nu avem mai mult timp pentru schimbul cu domnul Silva. Uh, Vă mulțumesc pentru participarea la acest schimb și vom vedea uh, vom vedea care va fi poziția comisiilor sau a grupurilor politice sau în orice caz care vor fi uh, învățăminte retrase din acest schimb. Am încheiat acest punct de pe de zi și acum uh, încercăm să câștigăm uh, timp, să ne întoarcem în timp, de fapt. Uh, ne întoarcem la punctul pe care trebuia să-l discutăm ieri, punctul 11. protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație acestor date. E vorba de un aviz pe care colega noastră, Nadia Hirsch, l-a pregătit <clears throat> pentru Comisia Libe, raportorul principal fiind un coleg uh, din partea ecologiștilor, Jan Albrecht. Nadia Hirsch are cuvântul <clears throat> ca să ne prezinte proiectul de aviz. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe moment există o discuție foarte aprinsă în ceea ce privește protecția datelor. Noi, Comisia pentru Ocupare, avem posibilitatea de a face un aviz în acest sens. În avizul meu am încercat să mă concentrez pe articolul 82. Așa cum vă puteți, închip, vă puteți închipui, există discuții și în legătură cu celelalte articole, mai ales în Comisia Libe, care este competentă pe fond. În ceea ce privește considerentele și articolul 82, le avem pe acestea și și amendamente în acest sens. De curând am avut o reuniune a raportorilor din umbră pentru a vedea cum trebuie să procedăm. Am căzut de acord să ne concentrăm pe articolul 82 pentru că astfel avem șansa de a ne exprima acolo poziția noastră. Și discuția va fi continuată și în cadrul comisiei noastre. Până acum, articolul 82 era cel care avea de a face cu prelucrarea datelor în ceea ce privește angajații, însă acesta apare într-un mod foarte rudimentar în regulament. Așa că scopul nostru a fost de a mai include aici niște aspecte. Pe timpul discuțiilor am constatat că, păreri, că nivelele de protecție sunt diferite în statele membre, datele în ceea ce privește angajații. Așa că obiectivul nostru a fost chiar în prima propoziție să schimbăm formularea, astfel încât statele membre care au un nivel înalt în acest sens să poată să și-l mențină adică formularea inițială care vorbea despre în limitele acestui regulament, această formulare a fost schimbată și anume să meargă mână în mână cu normele regulamentului, adică statele membre care au un nivel înalt să poată să îl păstreze în continuare. Apoi, negocierile colective și acestea au fost un punct important, pentru că de multe, ori, de multe ori acestea conțin și această protecție a datelor și și ele trebuie să fie incluse aici și am reușit să facem acest lucru. Scopul nostru a mai fost și următorul, standardele minime să fie formulate aici. Așa cum am spus deja, știu că există niveluri diferite în statele membre, însă standardele minime care sunt formulate aici cred că oferă deja un cadru, niște standarde minime care trebuie să fie regăsite în regulament. Acest lucru înseamnă, de exemplu, în ceea ce privește prelucrarea datelor angajaților, nu poate fi făcută fără ca angajatul să fie conștient de acest fapt. Apoi, supravegherea. Supravegherea secretă, de exemplu, este în general neacceptată. Apoi există um, supraveghere electronică, video sau audio și mai ales dacă aceste obiective sunt puse în camerele de pauză sau la toaletă, de exemplu, și așa ceva este inacceptabil apoi folosirea telefoanelor, poști electronice, internetul de angajat, de angajator. Și aici, dacă se ajunge la un consens, atunci uh, această posibilitate trebuie să fie foarte îngrădită pentru angajator. Ce a mai fost foarte important în ceea ce privește protecția datelor? Uh, E foarte important să existe acest, uh, aceste, lim, aceste standarde minime. Iar apoi cel care se ocupă cu protecția datelor trebuie să se bucure și el de protecție în cadrul unei companii. Apoi ne-am mai axat pe un alt punct de colectarea datelor într-o companie și cum pot fi acestea date mai departe. Da, dacă e nevoie de interes public sau anumite proceduri, acest lucru trebuie să fie posibil. Transmiterea datelor la state terțe se tratează separat la capitolul 5. Subiectele cele mai uh, controversate sunt următoarele. în ceea ce privește dimensiunea voluntară. de exemplu în ceea ce privește pensia, apoi programele de îngrijire a copiilor și așa mai departe. Aici, la articolul 7, punctul 4, acest articol nu poate fi pus în aplicare. Dacă, dacă există consecințe juridice pentru angajator, atunci trebuie să fie posibil ca aceste date să fie transmise mai departe. Dar trebuie să se facă o cerere, să vedem dacă există o nevoie în acest sens. Dacă angajatorul poate sau nu să ofere angajatului un loc în care să poată fi îngri- să fie îngrijiți copiii. Apoi trecem la actele delegate. Aici ne-am spus foarte clar că nu dorim ca Comisia să aibă posibilitatea să schimbe ceva pe substanță. Subiectele sunt foarte sensibile în cadrul acestui regulament. Însă atunci când e vorba de tehnice, tehnice, standarde de securitate, atunci da, e clar că din când în când Comisia va trebui să introducă și noi criterii. Pentru că trebuie să fie în continuare asigurate standardele de securitate. Cam acestea ar fi schimbările pe care le-am făcut în ceea ce privește articolul 82. Cred că această temă a protecției datelor este una foarte importantă și are nevoie de un spațiu alocat ca atare. Termenul de depunere al amendamentelor e la data de 11 decembrie și vom încerca și să ajungem la amendamente de compromis. Avem două reuniuni ale ale raportorilor din umbră plănuită, pentru că cu siguranță vor fi discuții multe. Mulțumesc! Um, Alexandru Sercas. Alexandru Sercas. Doamna McIntyre. McIntyre. Se scuză, doamna președinte. Atât deocamdată. Nu dorește nimeni din partea comisiei? După aceea va lua cuvântul comisia. Deci, domnul Sergas, în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, doamna uh, Evelyn Redier, uh, raportare uh, din umbră, nu poate participa la ședința de astăzi pentru că s-a schimbat foarte mult ordinea noastră de zi. Uh, mi-a lăsat totuși o notă, mi-a lăsat câteva, uh, câteva cuvinte pe care aș dori să vi le spun. Poziția ei este foarte favorabilă. Doamnă Hirsch, am constatat că ați avut uh, un schimb de vederi foarte uh, fructuos cu raportorii din umbră și am că în amendamentele dumneavoastră ați ținut cont de majoritatea uh, doleanțelor care au fost uh, exprimate în jurul acestui dosar foarte important pentru lucrători. Suntem Gata, suntem gata să vă susținem pe patru aspecte. În primul rând, faptul că statele membre, prin convenții colective, ar trebui să instituie norme minime. Uh, reprezentantul uh, protecției datelor trebuie să garanteze protecția datelor Uh, în cazul în care lucrătorii uh, sunt concediați. Iar în ceea ce privește viața privată a lucrătorilor, și ea ar trebui să fie uh, protejată de către aceste norme. După cum spuneți, trebuie să împiedicăm această uh, supraveghere secretă a uh, uh, lucrătorilor. Uh, o să continuăm dialogul. Uh, articolul 82 nu este suficient, așa uh, spune doamna Renier, pentru a proteja interesele în, uh, în joc în acest regulament. Mai există și alte aspecte care sunt foarte importante din punctul nostru de vedere. Noi credem că cei, această limită de 250 de lucrători înseamnă că 90% din uh, angajați nu ar fi protejați. Deci ar lăsa, prin această, acest prag, am lăsat 90% din lucrătorii europeni. În regulament nu se mai prevede nici ca sindicatele și lucrătorii să fie consultați și să participe la punerea în uh, aplicare acestui regulament ei trebuie să dispună de cunoștințe, deci să cunoască toată uh, <clears throat> funcționarea întreprinderii, să cunoască foarte bine câmpul muncii, să-și cunoască, să cunoască problemele care pot uh, apărea. Se vorbește foarte mult, dar de fapt nimeni nu-și dorește o astfel de uh, normă și există liste negre de uh, uh, angajații, așa numitele liste negre, în companii și trebuie să punem catăt, capăt acestei uh, practici. Aceste liste negre care sunt actualizate prin uh, mail-uri și ar trebui să profităm pentru a combate aceste practici care, uh, de fapt, pun în uh, pericol libertatea sindicală nu ar trebui ca aceste liste să poată să fie trimise pe cale electronică, pentru că până la urmă e foarte greu ca ele să fie eliminate. De asemenea, este foarte important pentru noi să continuăm să cooperăm, să îmbunătățim acest dosar, însă uh, având uh, în, uh, uh, având uh, în, în, în filigrană o idee foarte clară în cazul unui conflict, dacă există un conflict între drepturile lucrătorilor și interesele întreprinderii în ceea ce privește protecția datelor, atunci norma aplicabilă sistematic ar trebui să fie acest regulament. E vorba de un subiect complex și cred că toate grupurile și raportorul ar trebui împreună să coopereze pentru a găsi un acord în acest, în acest domeniu. Vă mulțumesc. Doamna McIntyre. Thank you. Um, I'd first of all like to thank Mulțumesc. În primul rând țin să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca făcută la acest aviz și pentru cooperare. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră la reuniunile coordonatorilor din umbră. Noi credem că scopul acestui regulament este să aducă claritate în ceea ce privește mediul de afaceri în Europa, astfel încât companiile să știe ce li se cere. Dacă acest regulament va include și acest articol 82 în ceea ce privește ocuparea, atunci e foarte important să fie clar ce le cerem statelor membre să facem, să nu fim mult prea prescriptivi și, în special, să oferim claritate mediului de afaceri și am spus mereu că cele mai importante sunt IMM-urile și întreprinderile mici. Ele ar avea de suferit în Europa. Mai trebuie să ținem cont și de faptul că multe state membre au deja legislație care funcționează în ceea ce privește protecția datelor. Așa că ar trebui să ne asigurăm că această propunere nu limitează ceea ce statele membre fac deja așa că avem nevoie de flexibilitate în acest sens. Însă, în același timp, e nevoie de standarde înalte și avem nevoie de un cadru. Un cadru astfel încât statele membre în care nu există o protecție a datelor așa cum trebuie, aceasta să poate să fie creată. Mai ales în ceea ce privește articolul 82, avem îngrijorări pentru că nu se menționează transparența, nu se menționează proporționalitatea informației și nu apare nimic despre securitatea datelor. Și apoi nici despre creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește informațiile care sunt stocate. Personalul să știe care sunt informațiile care apar acolo. Cu toate acestea, mai avem și o altă îngrijorare generală și anume dorim să evităm uh, actele delegate pentru comisie în ceea ce privește domeniul ocupării pentru că noi credem că astfel s-ar ajunge la niște consecințe pe care nu ni le dorim, o luptă între competențe, astfel încât Comisia va putea să schimbe regulile foarte repede. Aici stă îngrijorarea noastră principală. Există peste 90 de acte delegate în acest regulament. E mult mai mult față de nivelul normal și cred că de aceea e important să ajungem la un echilibru, să nu îngreunăm textul și să nu împovărăm și mediul de afaceri, însă în același timp nu dorim ca actele delegate să ajungă la comisiei. Aștept să lucrez cu dumneavoastră și voi înmâna niște amendamente. Merci. Alors, euh, pour la commission... Oui din partea Comisiei. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Zerdik von der Europäischen Kommission. Mulțumesc din partea Comisiei Europene. Vă voi vorbi despre protecția datelor. Stimați uh, doamne, stimați domn, Comisia salută acest aviz pe care l-a redactat doamna Hirsch. Comisia salută munca foarte bună pe care am avut-o cu Parlamentul European în ceea ce privește acest pachet de, reforma, de reformă în ceea ce privește protecția datelor. Doamna raportor ne-a spus că se concentrează pe un aspect important pentru statele membre și pentru comisie și anume protecția datelor în ceea ce privește angajații. Am analizat cu atenție acest document al doamnei raportor și reiese foarte bine faptul că într-adevăr accentul se pune exact pe acest fapt și pe anume protecția datelor angajaților în cadrul regulamentului. Legislația europeană în ceea ce privește protecția datelor are un regulament acum pe care se bazează și care este pus în aplicare în ceea ce privește ocuparea. Prin regulament această directivă deja existentă este extinsă. Vrem ca regulamentul propus acum să ofere și să îmbunătățească standardele care există și să nu se ducă la o diminuare a acestor standarde deja existente. Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a implementa sau de a menține standardele înalte pe care le au deja iar acest lucru merge mână în mână cu intenția pe care o are Comisia. Am citit propunerile făcute de doamna raportor, mai ales în ceea ce privește alte dispoziții din acest regulament, ținând cont de legislația care există deja, Directiva 95. Nu înțelegem aceste uh, amendamente așa cum apar ele aici, mai ales în ceea ce privește transferarea datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Vedem pozitiv negocierile colective, de fapt convențiile colective, atât uh, timp cât acestea se suprapun legislației, acesta este un punct important, și apoi Comisia își dorește, bineînțeles, o consolidare a rolului persoanei care se ocupă cu protecția datelor într-o întreprindere, da, Trebuie să existe un asemenea expert independent în cadrul companiilor, firmelor, care să poată să lucreze fără să fie supus niciunei fel de presiuni în ceea ce privește prelucrarea datelor. Și asta nu doar pentru bunăstarea angajaților, ci și pentru bunăstarea în general a unei firme. În articolul 36.2 din regulament apare această chestiune. Apoi, transport, transferarea datelor cu caracter personal, angajaților, tocmai am menționat-o, mai ales atunci când vorbim despre un concern sau mai multe firme grupate, E, acest lucru e deja posibil în Uniunea Europeană, e acoperit prin legislație, iar regulamentul își dorește să păstreze aceasta. Găsiți acest lucru în articolul 61 f Apoi, propunerile care se mai fac acolo, mai există amendamente în care nu, nu pot intra în detalii acum, însă trebuie să le mai analizăm cu atenție, astfel încât să ne putem asigura că nu contravin dispozițiilor care există în regulament. Și trebuie să ne asigurăm că nu vor duce aceste amendamente la niște consecințe nefacte, să nu se ajungă la niște dezavantaje pentru angajatori de exemplu în ceea ce privește consimțământul angajatului atunci când îi se promit anumite avantaje. Aici există o posibilitate de afectare negativă, așa că trebuie să analizăm mai cu atenție aceste aspecte. Însă vreau să mai mulțumesc încă o dată pentru colaborare și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna raportoare. Vielen Dank. Um, vielen Dank für Ihre Anmerkung. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru observații și propuneri. Domnule Serca, sunt total de acord cu dumneavoastră. Mai există și alte aspecte în acest regulament care au de-a face cu angajații. Cred că și colegii au atins aceste puncte și că vor aduce amendamente în acest sens. E foarte bine. Scopul meu e doar să nu ne lărgim prea mult, pentru că până la urmă ne vom pierde puterea în comisie. Un punct central e acesta articolul 82. Știu că discuția în legătură cu cei 250 de lucrători și în discuțiile cu ceilalți raportori din alte comisii, această discuție continuă, pentru că există o majoritate care este exclusă dacă se pune o astfel de limitare aici. Dar trebuie să vedem, e nevoie de o cifră sau o formulare în acest context și așa mai departe. Deci, pe moment, discuțiile continuă și încercăm să găsim o variantă de formulare. Apoi, dacă și la alte articole vor veni amendamente, foarte bine, le primesc cu plăcere, însă vreau să nu uităm că articolul 82 este cel mai important și acesta trebuie, e cel mai important pentru comisia noastră și trebuie să-și ocupe locul potrivit. S-au mai discutat și despre alte puncte, acum lista neagră și așa mai departe, că aceasta nu trebuie să mai existe pe viitor. Da, și noi încercăm să împiedicăm acest fapt. Apoi un alt punct a fost armoniz armonizarea datelor angajaților, despre care a vorbit doamna McIntyre. Problema e următoarea. Pe de parte, companiile își doresc, bineînțeles, o armonizare completă, astfel încât să nu aibă probleme, să nu existe dispoziții diferite de la stat membru la stat membru, însă, pe de altă parte, IMM-urile sunt cele care ne spun că nu doresc să aibă un standard foarte înalt în acest sens, pentru că birocrația și costurile ar fi fost foarte foarte mari pentru ele. Deci sunt două direcții diferite și de aceea am încercat să găsim o cale de mijloc. Apoi, în ceea ce privește actele delegate, da, și aici există o discuție diferită în diferitele comisii care se ocupă de acest regulament, încearcă să, se, să încearcă o clasificare, ce fel de acte delegate nu ne dorim noi Parlamentul, care totuși trebuie să fie păstrate. și atunci se ajunge la o decizie care nu mai ajunge deloc în Parlament. Noi nu o să mai avem nimic de spus. Așa că încercăm să facem această clasificare a actelor delegate. În rest, țin să vă mulțumesc pentru comentarii, mulțumesc Comisiei pentru comentariile făcute. Da, și noi încercăm să optimizăm întregul proces și ne e și nouă clar că propunerea pe care am făcut-o va mai fi modificată și trebuie să fie modificată, nu e o problemă, iar scopurile, scopul l-a spus și domnul Sercas și anume ne dorim un text foarte bun, cu articole bune, care să poate să protejeze bine drepturile angajaților. Mulțumesc! Alo. Foarte bine! Așa cum a spus uh, raportoarea, termenul uh, de depunere a amendamentelor este stabilit pentru 11 decembrie la prânz. Vor fi analizate pe 23 și 24 ianuarie. Cu amendamentele de compromis nu e nicio grabă, vor fi analizate pe 20 februarie și votul va avea loc a doua zi. Comisia Libe a decis să aibă votul în principiu în luna aprilie. Și acum, uh, cred că dimineața asta este rezervată doamnei Nadia Hirsch, pentru că îi voi da din nou cuvântul ca să ne prezintă cele 199 de amendamente depuse la raportul său din proprie inițiativă privind integrarea migranților, efectele asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale în UE. Este vorba despre un raport uh, uh, unde sunt competente pe fond comisiile AFET și uh, FEM. De asemenea, în această procedură este asociată și Comisia Libe, unde raportorul pentru aviz uh, este domnul Philip Clays, care aparține neafiliaților. Nu cred că este prezent, se va exprima probabil în scris și dau cuvântul raportoarei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru amendamente, 199 de amendamente pe domenii foarte diferite. A fost foarte interesant să citesc toate aceste amendamente și să văd ideile conținute de acestea. Așa cum am spus deja, amendamentele sunt foarte diferite, de aceea nu voi intra în detalii. Vreau numai, numai să, să ierarhizez puțin problemele. Mai sunt unele, care, unele amendamente care sunt de competența Comisiei Libe, dar să vedem dacă le putem prelucra și pe acestea. În rest, majoritatea amendamentelor voi încerca să le grupez în amendamentele de compromis pentru că se adresează aceluiași domeniu. Există puține amendamente care merg într-o cu totul altă direcție, sunt mult mai restrictive. Și de aceea vă rog să mă, înțelegem că, să mă înțelegeți că pe acestea nu le pot include în amendamentele de compromis pentru că sunt în altă direcție. Apoi mai există niște probleme de formulare, probleme de traducere. Cred că în Germania, în ceea ce privește potențialul și talentul, capetele deștepte, cred că acest concept a fost tradus uh, nu prea bine și de aceea avem nevoie de o nouă formulare, astfel încât să se înțeleagă ce se exprimă prin acest concept. Apoi și în ceea ce privește migranții ilegali, această formulare poate fi schimbată și anume migranți nereglementați a fost un uh, a fost o sugestie a colegului Lambert, așa că putem face acest lucru. Apoi, drepturile femeilor și drepturile LGBT și aici au fost niște amendamente în care doreau la acestea să se renunțe. Nu vom fi de acord cu acest fapt, ci și aceste amendamente vor fi grupate și vom găsi o formulare. Apoi am avut amendamente, amendamentul 33, care face referire la um, afaceri etice și antreprenoriat etic, nici aici nu am înțeles foarte bine. Uh, Poate că ar trebui să ni se clarifice mai bine care este scopul acestui amendament. Așa cum am spus, avem multe amendamente pe domenii foarte diferite și încercăm acum să elaborăm niște amendamente de compromis. Vă rog și pe dumneavoastră să vă asigurați că putem cumva să le grupăm tematic. Există foarte multe amendamente pe diferitele paragrafe aliniate și nu ne dorim să ne axăm pe Uh, așa, ci pe o organizare tematică. Așa că probabil nu vă veți găsi amendamentul la aliniatul pentru care l-ați pus, ci îl veți regăsi într-o ierarhizare tematică acestora. Și în acest sens am planificat două reuniuni ale raportorilor din umbră, una săptămâna viitoare veți primi și amendamentele de compromis, astfel încât să aveți timp până săptămâna viitoare să le analizați. Cam uh, atât uh, din partea mea, cam mult, mai ales dacă ne uităm la ceas și îmi doresc în continuare o colaborare foarte bună cu raportorii din umbră și pe săptămâna viitoare. Dragi colegi, uh, îmi pare rău că trebuie să repet un lucru. Trebuie să fim foarte atenți la calitatea dezbaterilor noastre în plenul comisiei. Dacă în plenul comisiei noastre vorbim numai despre aspecte procedurale și formale, interesul față de comisia noastră va dispărea complet. Membrii noștri nu vor mai fi interesați decât de lucrările grupurilor de mm, lucru sau uh, cafelele pe care le pot uh, bea cu un coleg. Este foarte important să avem o bună comunicare a reflexiilor uh, parlamentarilor și într-o comisie cu uh, activități transparente și deschise la care pot uh, participa, poate participa oricine, uh, Uh, aceasta este foarte interesantă. Astăzi discutăm despre un subiect care nu e deloc neglijabil, integrarea migranților. Știu că atunci când am uh, uh, avut prima discuție, uh, doamna raportoare ne-a prezentat deja orientările uh, și uh, acum este interesant să vedem și cum au evoluat lucrurile, care au fost conflictele, care au fost controversele. Nu sunteți uh, prima, doamnă Hirsch, care îi fac această observație, dar cred că este interesant să aflăm cum au evoluat lucrurile. Noi toți, cei care urmărim uh, uh lucrările Comisiei în această sală sau pe internet. Doamna Iaslovietska uh, va vorbi în numele raportorului de la PPE, în numele domnului Ungureanu și apoi uh, va lua cuvântul doamna Blinkeviciute. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru absența colegului meu. Din păcate, a trebuit să uh, rămână în România și nu a putut fi prezent uh, astăzi aici. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a aborda această problemă atât de importantă a integrării migranților. Situația actuală a Uniunii Europene ne arată că economiile noastre au un ritm din ce în ce mai lent, iar dezideratul unei Uniuni Europene mai prosperă depinde de o abordare mai deschisă asupra efectelor migrațiilor. Este deosebit de important să ajungem la o piață a muncii mai deschisă la nivel european, unde lucrătorii migranți să-și aibă locul lor. Am uh, apreciat amendamentele care se referă la integrarea migranților prin educație, prin uh, informare, prin dezvoltarea competențelor. Toate acestea sunt niște precondiții pentru obținerea productivității și pentru o bună uh, corelare a cererii și ofertei de forță de muncă. Competențele sunt o componentă deosebit de importantă dacă dorim să integrăm uh, uh resortisanți din țări terțe pe piața noastră de muncă. De asemenea, aș dori să subliniez uh, situația economică actuală a Uniunii Europene, precum și perspectivele de creștere pe care uh, le are fiecare stat membru și care stabilesc contextul. Și din acest punct de vedere, trebuie să privim uh, fenomenul migrațiilor în conformitate cu legislația actuală și să ne asigurăm că această legislație este cu adevărat aplicată. În al doilea rând, evoluția pieței muncii la nivel de state membre este deosebit de diferită de la țară la țară. Ca urmare, trebuie să ne asigurăm că integrarea resortisanților din țări terțe pe piața muncii din Uniunea Europeană poate aduce o valoare adăugată economiei noastre, fără să o afecteze în mod negativ. Aceste aspecte pot avea consecințe politice și este responsabilitatea noastră să informăm și să diseminăm acest mesaj către cetățenii europeni din cauza rezervelor exprimate de anumite state membre cu privire la deschiderea piețelor muncii către lucrătorii migranți, mi se pare a fi deosebit de important să păstrăm un dialog cu cetățenii și cu actorii implicați în acest proces. În absența acestui dialog ar putea exista un uh, impact negativ asupra migrației forței de muncă. Cred că dacă abordăm în mod corect această problemă, economia europeană nu va avea decât de câștigat. Și totuși, subliniez necesitatea de a pune în aplicare legislația actuală și eradicarea obstacolelor inutile, precum și o analiză a politicilor Uh, de pe piața muncii pentru a se asigura o situație de tip win-win și pentru angajatori și pentru cei care se află în uh, căutarea unui loc de muncă. Mulțumesc foarte mult, iată așadar uh, cuvintele pe care mi le-a transmis colegul meu și acum voi vorbi în nume propriu. Doresc să vă mulțumesc pentru abordarea acestei probleme foarte importante și din punct de vedere al mobilității pieței muncii. Amendamentele mele subliniază necesitatea unor instrumente care să ne permită să umplem golurile de pe piața muncii, dar cu condiția să uh, se înceapă întâi cu o integrare a cetățenilor din celelalte state membre și apoi uh, să se continue cu uh, migranții care trăiesc deja în Uniunea Europeană. Uh, am pus accentul și pe competențele care sunt deosebit de importante. Am vorbit și despre sistemul comun de calificări la nivel european, despre importanța um, informării și a schimbului de experiențe între statele membre aceste instrumente care s-au dovedit a fi utile, mă refer la cadrul de evaluare a calificărilor, care s-a dovedit a fi util pentru cetățenii europeni, poate fi deosebit de util și pentru cetățenii din țări terțe. Deseori, deciziile privind migrații sunt uh, luate în conformitate cu informațiile disponibile și ar trebui să existe niște sisteme de informații. Uh, ca de exemplu, care să se refere, de exemplu, la fondurile disponibile pentru acest sector. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să atrag atenția asupra câtorva puncte. Raportul Nadiei Hirsch este deosebit de pozitiv. Uh, înțeleg că au fost depuse peste 200 de amendamente și opinia noastră este una pozitivă. Doar câteva idei. Mi-aș dori să ajungem la o soluție de compromis uh, pentru că este foarte important ca migranții care vin din țările terțe să nu fie văzuți numai uh, din punctul de vedere al creării locurilor de muncă. Trebuie să punem accentul și pe mm, condițiile de muncă și pe coeziunea socială. Un alt punct legat de integrarea migranților se referă la formarea și instruirea lucrătorilor migranți, deci accesul la educație, la formare. Uh, resortisanții din țări terțe au deseori calificări inferioare celor din uh, statele membre și atunci trebuie să încurajăm statele membre să asigure posibilitatea ca familiile, copiii acestor lucrători migranți să beneficieze de educație. Și încă un punct. Aș dori să adaug ceva la poziția doamnei Nadia Hirsch. Nu numai țările de origine trebuie să fie responsabile pentru integrarea migranților pe piața muncii prin oferirea de cursuri. este aici vorba și despre o responsabilitate a țării gazdă. Pentru o integrare reușită a acestor migranți, trebuie să subliniem și importanța responsabilității statelor gazdă. De asemenea, trebuie să punem accentul și pe programele de mobilitate și de asistență oferite țărilor terțe. În prezent, nu este foarte clar cum va fi aplicat acest sistem și cum va funcționa el la, în statele membre. Deci există și niște puncte slabe și nu știu cum putem obține o valoare adăugată din acest sistem de evaluare Cred că în cadrul uh, reuniunii raportorilor din umbră vom reuși să ajungem la un consens. Mulțumesc, Jean Lambert. Mulțumesc. Și eu voi repeta că raportul uh, inițial a fost o bază de lucru foarte bună, însă am depus amendamente pe niște puncte de dezacord, aliniatele 7 și 8, de exemplu. Uh, Așa cum a spus și doamna Blinkeviciute, și noi avem uh, o problemă cu sistemul de valare pe puncte și poate ar trebui să reformulăm acolo. La alineatul 28, unde se vorbește despre regimul de protecție socială, Nadia știe că nu suntem foarte încântați de soluția propusă și avem niște amendamente uh, care se concentrează pe eliminarea acestui uh, punct, dar poate că vom reuși să ajungem la o altă soluție. De asemenea, mai avem și alte amendamente care se referă la dimensiunea de protecție socială din acest raport. Amendamentul 182 și următoarele se referă la cei migranți, uh, așa numiți uh, migranți circulari, care vin și pleacă. Și de asemenea, am uh, vorbit despre necesitatea unor acorduri bilaterale între statul membru și țările terțe, pentru că Uniunea Europeană nu are acorduri globale cu acele țări terțe. și uh, am menționat uh, și faptul că mm, grupul de experți de la nivel european uh, ar trebui să preia aceste subiecte și să le aprofundeze. De asemenea, mai vorbit și de alte puncte legate de integrare, cum ar fi discriminarea, xenofobia, lipsa de implementare completă a legislației actuale. Uh, avem și amendamente legate de rolul angajatorilor în procesul de integrare. Vorbim despre piața muncii care sunt uh, misiunile care ar trebui să intre la angajator și care sunt misiunile care intră la alte organisme și ne-am referit și la alți actori care uh, sunt implicați aici în procesul de integrare. Accesul la achiziția lingvistică, știu că am avut discuții uh, și în alte dosare cu statele membre pe acest punct. Și Deși toată lumea spune că vrea să învețe limbi străine, totdeauna surprinzător să vedem cât de puține cursuri sunt disponibile. Acum și problema calificărilor a devenit foarte importantă la nivel european și avem un amendament, amendamentul 123 care se referă la acesta și cred că aici vom putea să cooperăm cu ceilalți colegi pentru a ajunge la un compromis. De asemenea, susținem propunerea raportoarei să grupăm grupăm amendamentele de compromis pe teme, mai degrabă decât să rămânem la structura pe alineate. Este clar când citești amendamentele că informațiile sunt cumva dispersate aici și acolo. Și Îți mulțumim și pentru eforturile pe care le-ai făcut cu privire la formulare și um, sperăm că vom avea o cooperare foarte bună care să ne conducă la un raport uh, pozitiv. Iar uh, partea negativă o să fie analizată și în uh, deliberările de la LIBE. Mai sunt și alte solicitări de luare de cuvânt? Nu este cazul. Îi dau cuvântul uh, raportoarei. Ja, vielen Dank für, um, die... Mulțumesc au fost observații diferite. Stimată doamnă președinte, nu am nicio problemă cu faptul că aș putea să discut tip de o oră despre raportul meu. Nu aceasta e, e punctul principal, ci faptul că timpul ne presează. Acest punct de pe ordinea de zi a fost anulat și și astăzi am avut puțin timp la dispoziție, de aceea am vrut să fiu succintă. Uh, dar uh, acum voi răspunde la comentariile făcute în sală. Da, bineînțeles, calificarea și accesul la cursuri de limbă este un punct central și mai ales disponibilitatea cursurilor de limbă. În fiecare stat membru, situația e diferită în legătură cu aceste cursuri, de aceea acest aspect este unul foarte important și l-am reluat. Apoi, trebuie să fie oferite aceste, aceste cursuri de, de limbă, dar de multe ori acest fapt nu se întâmplă. Apoi, continuarea formării și accesul la formare și la educație pentru copii și tineri. Au fost foarte multe amendamente depuse în acest sens și cred că e foarte important să trimitem un mesaj, să dăm un semnal că e foarte important să existe acces pentru continuarea studiilor și și studii la nivel înalt și această posibilitate trebuie să existe pentru că observăm că mai ales pentru copiii care au o istorie de migrație în familie, acestora este cel mai greu să își continue cursurile. De aceea trebuie să folosim și amendamentele în acest sens. Apoi, sistemul de protecție socială, da, acesta este foarte important și trebuie să găsim o poziție comună. Există până acum acorduri bilaterale care sunt foarte bune, însă e nevoie de o bază comună și e un punct pe care trebuie să-l prelucrăm. Apoi, migrarea nereglementată țara primitoare este cea care îi se cere să pună la dispoziție informații pentru oamenii care merg acolo. Cred că un avantaj foarte mare ar fi dacă oamenii ar fi pregătiți deja încă din țara nebaștină, înainte să intre în Uniunea Europeană. Probabil trebuie să ne gândim și la o asemenea variantă. Cred că e foarte important și că nu, și nu e neapărat nevoie ca întregul proces să se desfășoare în țara primitoare. Totul poate fi pregătit dinainte. Sper că vom ajunge la un compromis bun în acest sens. Apoi, sistemul pe puncte care apar la aliniatul 7 și la aliniatul 8 apare. Am primit aici păreri diferite, unii își doresc să existe, alții nu, unii doresc o formă modificată. Aceste puncte le vom discuta în continuare și la uh, întâlnirile între raportorii din umbră. Uh, Apoi, doamna, colega noastră ne-a vorbit azi despre cadrul european care există în ceea ce privește sistemul de calificări și care ar trebui integrat aici, dar ar trebui să analizăm și să o asemenea soluție, pentru că da, un sistem pe puncte ar putea să joace un rol important în Regatul Unit, de exemplu, și nu ar fi neapărat nevoie de un, să fie un criteriu principal. De aceea cred că cadrul de calificări europene ar fi foarte bun aici. Și apoi mai sunt detalii pe care le vom discuta mai departe în comisie. Mulțumesc! Foarte bine! Acestea fiind spuse, pe această bază, dezbaterea va continua, compromisul uh, va fi uh, votat în 24 ianuarie, urmând să fie discutat în 23 ianuarie și sperăm ca în martie sau în aprilie să ajungă la plenară. și astfel să lanseze o ultimă salvă de rapoarte din proprie inițiativă. Ajungem la vot acum. Cu permisiunea dumneavoastră, vom inversa punctele 17 și 18, pentru că știu că o parte din deputați au venit special pentru vot, nu că vreau să îi eliberez, dar aș dori totuși să ținem cont puțin și de ordinea de zi. Și supunem la vot raportul doamnei McIntyre cu privire la îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor. E vorba de un uh, proiect de aviz pentru Comisia ECON. Domnule Ori, doreați cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, Mulțumesc. Aș dori să vă pun o întrebare pentru că ieri nu am putut uh, participa la reuniune și nu am luat cuvântul, nu am putut să protestez, deci ați uh, schimbat foarte mult ordinea de zi, suntem total debusolați, colegii mei nu au venit și chiar cu aceste modificări votul începe cu 20 de minute întârziere, astfel că uh, timpul disponibil pentru cei care vor prezenta punctele de după vot uh, Uh, timpul se reduce cu 20 de minute, deci vă rog încă o dată, vă lansez un apel, vă rog să nu schimbați ordinea de zi și după ce o schimbați să încercați totuși să țineți cont și de timpii de lucru. Stimate coleg, sunt uh, într-adevăr foarte receptivă la observația dumneavoastră, având în vedere că eu am introdus această practică în comisia uh, mea uh, și o practică care nu era folosită de către predecesorii mei. Acord mare importanță acestei practici. Într-adevăr, ieri am schimbat ordinea de zi, dar v-am informat prin e-mail Uh, prin uh, curier electronic. Deci, în conformitate cu practicile în uh, vigoare în toate comisiile parlamentului European, membrii sau, dacă nu, asistenții au fost informați în legătură cu modificarea ordinii de zi. Și încă o observație, în conformitate cu ordinea de zi inițială, s-a prevăzut că acest punct de pe ordinea de zi, respectiv ca votul, să aibă loc la 10 și un sfert. Într-adevăr, am schimbat ordinea de zi, fără însă nu, fără să uh, uh, întârziem foarte mult, și dacă am fi discutat, uh, dacă nu am fi discutat raportul doamnei Hirsch, ar fi trebuit să votăm la ora 10. Nu cred că ar fi fost o soluție bună, pentru că ar fi trebuit să întrerupem uh, lucrările timp de uh, un sfert de oră. Deci, vă propun să nu, mai, să nu ne mai lungim, ca să nu mai schimbăm și mai mult ordinea de zi și am notat că colegii care au fost în sală la 10 și un sfert au fost informați în legătură cu prelungirea lucrărilor noastre, având în vedere intervenția colegei Hir și a celorlalți uh, uh, vorbitori în dezbatere și deci vă propun să trecem la vot. După aceste explicații, alineatul 1, amendamentul 1, domnule Zuber, raportoare împotrivă, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 1, amendamentul 2, al doamnei Srivslevska, Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. După aliniatul 1, amendamentul 3 al lui Paul Murphy, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Tot acolo, amendamentul 4 al doamnei Strezevca, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă după liniatul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri? Nu e foarte clar. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După aliniatul 2, amendamentul 6 al aceluiași autor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 3, amendamentul de compromis 4, uh, din partea a 4 grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După aliniatul 3, amendamentul B, compromisul B, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După aliniatul 3, amendamentul 12 al domnului Paul Murphy, cine este pentru, raportorul e împotrivă, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 12. Ca de obicei mi-am uitat cartela de vot. Toată lumea are cartela? Votați împotrivă. A, ați primit-o, da? Deci vă așteptăm și pe dumneavoastră. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru, 21 împotrivă, se respinge. După alineatul 3, amendamentul 13 e caduc. Ajungem la compromisul C din partea a patru grupuri. Cine este pentru, împotriva abțineri? Acest compromis se adoptă. Ajungem la amendamentul 19 al lui Filip Bulon. Cine este pentru, împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20 al doamnei Lazlovețca. Cine e pentru, împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21 al lui Paul Murphy, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După alineatul 5, amendamentul 22 al doamnei Morlan Chartier, cu un amendă oral din partea raportorului. Respectiv, eliminarea cuvântului legal, juridic. să opune cineva la introducerea acestui amendament oral? Dacă nu, atunci îl supunem la vot, astfel modificat. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 al uh, doamnei Zuber, cine este? Am uitat amendamentul 23 al domnului Pupapi, Pupakis. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 24 al doamnei uh, Zuber, cine este pentru? Împotrivă abțineri? E respins. Amendamentul 25 al doamnei Rapti, cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 26 al doamnei Moranșartie, Cine este pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 26. S-a închis votul, 17 pentru, 20 împotrivă, 22 mm, 21 împotrivă nu se adoptă. Amendamentul 27 al doamnei Rapti, cine este pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 28 al doamnei Moran Chartier, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 28-ul. S-a deschis votul, a votat toată lumea, mai votează câteva persoane. S-a închis votul. 20 pentru, 14 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29 al doamnei Rapti, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. La liniatul 6, amendamentul 30 al doamnei Zuber, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31 al lui Phil Benion, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă după alineatul 6 al amendamentul 32. Cine este pentru? Abțineri împotrivă se adoptă după alineatul 6 al amendamentul 33 al doamnei Zuber cu o cerere de vot pe părți. Votăm textul fără cuvintele and other production factors. Cine este pentru această primă parte? Împotrivă? Abțineri? Se respinge a doua parte, e caducă. Amendamentul 34 al domnului Benion. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 35, lingvistic, nu trebuie supus la vot. Amen, după amendament, aliniatul 7, compromisul D, cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. După aliniatul 7, amendamentul 37 al domnului Popapix, cu un amendament oral din partea raportorului, trebuie ca tax să fie eliminate. să o pune cineva? Dacă nu, atunci îl votăm. Astfel modificat, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După aliniatul 7, amendamentul 40, în aceleași condiții, același vot, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 8, compromisul E, ă, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După aliniatul 8, Amendamentul 43 al domnului Benion, cine este pentru, împotrivă, verifică mai bine. Amendamentul 43 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. Și deci amendamentul 44 lingvistic nu trebuie votat. Deci supunem votul la vot uh, textul uh, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a 34 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. O felicităm pe raportoare care a reușit să uh, impună cele cinci compromisuri. Am încheiat cu punctul 18. Ajungem la punctul 17. Din nou are cuvântul doamna McIntyre ca să ne prezinte noul său proiect de aviz pentru Comisia Envi, raportorul principal la această comisie, domnul Thomas Ulmer, din partea grupului PPE și e vorba de un aviz cu privire la o propunere de directivă privind normele de securitate de bază, privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante. Suntem comisie asociată la acest raport în conformitate cu articolul 31 din tratatul uh, Euratom, Înainte de a trimite Consiliului din septembrie 2011, Comisia a trebuit să primească avizul CESE, care a luat poziție în 22 februarie 2012 și deci propunerea definitivă a Comisiei a fost adoptată în 30 mai uh, anul curent. Acum are cuvântul doamna uh, raportor ca să își prezinte proiectul de aviz care include 12 amendamente, 4 referitoare la <clears throat> partea competență exclusivă, competență enti. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cu toții știm că expunerea la radiațiile ionizante poate fi foarte periculoasă. Intervenție fără microfon. Da, încep din nou. Îmi pare rău, încep din nou. Așa cum spuneam, știm cu toții că expunerea la radiațiile ionizante poate fi foarte periculoasă și uh, pune în pericol sănătatea și uh, am avut legi care guvernează substanțele radioactive și care protejează lucrătorii din 1959. Proiectul de directivă încearcă să uh, Uh, simplifice uh, normele existente și încearcă să uh, compileze cele cinci directive existente într-un singur text. De asemenea, include și uh, uh, materialele radioactive uh, naturale, care diferi, uh, diferă de cele provocate de om și, în general, trebuie să spun că sprijin uh, poziția Comisiei. Cred că e foarte important să avem o abordare coerentă. De asemenea, e foarte important să avem o uh, abordare bazată pe riscuri și pe, uh, pe date concrete și să ținem cont și de ultimile informații științifice existente. Din uh, dezbaterile pe care le-am avut, știu că există întotdeauna noi uh, texte care apar, în parte din partea uh, CISPR, Comisia Internațională de Protecție Radiologică, și cred că um, va mai uh, fi dat publicității încă un text chiar înainte de sfârșitul președinției cipriote. Avizul nostru se bazează doar pe propunerea din uh, septembrie 2011, însă intenționez să studiez ultimile informații disponibile înainte de expirarea termenului uh, de depunere a amendamentelor. Și dacă pot, voi încerca să includ și uh, evoluțiile cele mai uh, recente în amendamentele mele la proiectul de aviz. Calendarul pe care l-am avut pentru acest aviz a fost foarte, foarte strâns. Uh, înainte ca comisia noastră să știe ce articole pentru care avem competență exclusivă sau uh, niciun fel de competență sau competență comună și deci acest termen și termenul pentru uh, aviz a fost foarte, foarte Uh, scurt și a reprezentat pentru mine o adevărată provocare uh, dacă vrei să faci un aviz de calitate. Însă, uh, acestea fiind spuse, Comisia EVI a avut un calendar mult mai generos. Deci, retroactiv, probabil că nu a trebuit uh, să ne grăbim, uh, să ne pripim. Am reușit să respectăm termenele, dar uh, termenul este acum de 10, data de 10 ianuarie, deci termenul pentru amendamente. Ceea ce înseamnă că nu numai că sper că toți raportorii din umbră vor participa la depunerea de amendamente și eu voi amenda propriul meu aviz. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Sercas are cuvântul. Sí, señora presidenta, muchas gracias. En nombre de la... Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc în numele... Uh, colegului, uh, a colegei Iuta Șaindru, care nu poate participa la ședință, aș dori să fac câteva observații. Aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru toate eforturile depuse și uh, Uh, aș dori să-i mulțumesc pentru că a ținut cont de opiniile noastre. Unele dintre ele reprezintă o preocupare pentru noi. De exemplu, articolul 4, uh, studenții și uh, stagiarii din spitale, de exemplu, reprezintă o preocupare pentru noi. Abordarea doamnei raportor reprezintă un adevărat progres. Dar trebuie să spun că avem și probleme legate de acest aviz. Pentru că uh, există câteva aproximări ale doamnei McIntyre uh, în eliminarea grupurilor uh, care reprezintă un subiect de îngrijorare datorită rezultatelor, dar și în principiu, pur și simplu. Dacă acolo unde există cerințe minime cu privire la probleme de sănătate pentru lucrători, uh, spunând că trebuie să impui limite pentru că costurile ar fi prea mari, nu putem să să acceptăm așa ceva. Dar pentru că dacă facem o comparație, dacă pui în balanță banii pe de o parte și vieții omenești pe de altă parte, nu poți să spui că uh, banii, oricât de mulți ar fi, sunt mai importanți decât o viață. Uh, studiile agențiilor arată foarte clar că uh, dacă apar în societate accidente, boli cronice, absențe datorită acestor boli, concedii medicale, costurile sunt mult mai mari decât prevenirea acestor boli astfel încât nici oamenii, sănătatea uh, oamenilor să nu aibă de suferit. Deci când se spune că aceste companii de prevenire uh, sunt prea costisitoare, nu putem accepta. Deci nu putem accepta niciunul dintre amendamentele care duc la eliminarea uh, uh, companiilor de sensibilitate care ar trebui să fie obligatorii. Dacă ele nu sunt obligatorii, e clar că foarte multe companii vor opta pentru niciun fel de campanie. Atunci când vorbim despre sănătate, despre sănătatea în general, trebuie să avem uh, norme foarte clare pentru siguranța și securitatea la, norme, la locul de muncă. De asemenea, și sfera de aplicare. Uh, aici uh, trebuie inclus și lucrătorii independenți, lucrătorii externi și așa mai departe. Vom încerca să ajungem la un echilibru, la un compromis, însă socialiștii nu vor accepta propunerea care, sau orice fel de propunere care uh, care uh, pun în pericol sănătatea. Sănătatea umană nu este, uh, nu poate fi negociată. Phil Benison acum. Mulțumesc. Treaba a fost puțin grăbită. Primul lucru pe care aș dori să-l spun e că nu eram conștienți că există puncte minus în legislația care exista deja. Înțelegem că totul trebuie să fie revizuit din când în când, astfel încât să ne putem asigura că lucrurile sunt actualizate putem spune că avem o experiență foarte bună în ceea ce privește siguranța legată de radiațiile ionizante. Am observat acest lucru și din munca soției mele, care este radiograf. Știu exact uh, ce trebuie să se facă atunci când există un incident, adică atunci când sunt expuși chiar la cantități minore radioactive. E un întreg proces care trebuie făcut lucrurile trebuie să se desfășoare foarte, foarte repede. Ceea ce nu știu e dacă cifrele care apar în anexe sunt cifrele corecte, așa că voi primi niște sfaturi profesionale în acest sens, înainte de a am depune amendamentele, pentru că ce nu vrem să facem e următorul fapt. Nu că nu aș fi de acord cu domnul Ser, uh, sunt de acord cu domnul uh, Sercas, dar dacă nu ne uităm deloc la costuri, ajungem la o situație total uh, ridicolă în care un radiograf nu va putea să muncească o zi pe săptămână. Deci trebuie să măsurăm riscurile reale și să fim atenți. Nu putem fi restrânși doar la analiza costuri-beneficii. Trebuie să dăm dovadă și de un simț practic, pentru că dacă nu, nu vom avea deloc servicii pentru sănătate dacă o luăm pe această cale. Așa că eu cred că trebuie să fim pragmatici și foarte practici. Trebuie să venim cu niște cifre pe care să ne putem baza și pe niște măsuri de siguranță, toate bazându-se pe cadrul deja existent. Mulțumim, spune doamna președinte, și dăm cuvântul acum comisiei. Domnul sau doamna Augustin Ansons. Mulțumesc, eu sunt șeful unității pentru radiații din Direcția Generală Energie care a elaborat acest document. Vreau doar să spun că Comisia e de părere că această propunere are echilibrul de care e nevoie pentru flexibilitate pentru statele membre și o proporționalitate a cerințelor din această directivă. Pe de altă parte, în tratatul Euratom, așa cum se vede în acesta, există aceste standarde din 1959, sunt niște standarde cu o aplicare uniformă în Uniunea Europeană. Comisia nu are niciun fel de probleme majore cu propunerile făcute de raportor. În afară de faptul că noua limită care este propusă care a fost foarte redus în această propunere, e în mână în mână cu Comisia cu cele spuse de Comisia Internațională de Protecție Radiologică. La amendamentul 6 și 7 regăsiți aceste detalii. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc! Și voi da cuvântul acum din nou doamnei raportor. Doamna McIntyre, aveți cuvântul. Mulțumesc! Salut comentariile care au fost deja făcute. Sunt dispusă să analizez uh, cele mai noi date științifice țin cont de cele spuse de comisie, deci. De asemenea, și cele spuse de colegul Benian vor fi luate în considerare de către mine. Da, întâi trebuie să cercetăm dovezile științifice care există și apoi să le sprijinim. Dacă acestea există, atunci eu le voi sprijini. Sunt de acord că avem nevoie de o abordare pragmatică și practică. Îi mulțumesc domnului Sercas pentru că mă sprijină. Vreau să vă liniștesc spunându-vă că eu în niciun caz nu încerc să reduc protecția pentru muncitori. Ce încerc eu să fac, să fac este să mă asigur că nu îi facem pe oameni să cheltuiască bani fără să obțină niciun fel de beneficiu. De exemplu, eu pun sub semnul întrebării faptul că dacă e sau nu nevoie de o bază centrală de date pentru uh, indivizi pe o anumită perioadă de timp. Cel mai important e ca fiecare individ să aibă un jurnal, un registru și astfel să știe oriunde se duce ce doză de radiații primește. Toate acestea să fie înregistrate. O bază de date centralizată nu ajută cu nimic individul în cauză. Aceasta este îngrijorarea pe care o am eu. Dacă va exista o bază de date centrală cu costurile aferente suferite indiferent de cine, nu duce la o protecție a muncitorului. Aceste domenii sunt cele pe care, care mă interesează. Acolo sunt costurile pe care vreau eu să le eliminăm. Însă vă asigur, domnule Sercas, că eu îmi doresc foarte mult să îi protejăm pe muncitorii din acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă McIntyre. Acum trebuie să anunț calendarul, termenul de depunere a amendamentelor 10 ianuarie ora 10, apoi analizarea acestora la 20-21 februarie, iar apoi amendamentele de compromis tot la data de 20, la data de 20-21 martie, apoi adoptarea în Comisia de Ocupare în luna martie. Putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5 de pe ordinea de zi inițială și anume câmpurile electromagnetice, câmpurile electromagnetice și îi dau cuvântul doamnei raportor. Je tiens à rappeler que nous devions... Mulțumesc. trebuia să abordăm acest punct uh, deja acum un sfert de oră, dar sper că vom avea suficient timp pentru discuții. Este un subiect foarte important care se referă la sănătatea lucrătorilor și cred că comisia noastră nu poate să neglijeze o dezbatere atât de importantă. Să vedem atunci ce timp rămâne pentru acest raport de care mă uh, ocup. În ceea ce privește câmpurile electromagnetice, în acest raport, obiectivul este protecția sănătății lucrătorilor. Și problema care se pune aici este revizuirea directivei din 2004 privind expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpurile electromagnetice. Vă reamintesc că această directivă din 2004 nu permitea realizarea de uh, analize cu uh, de imagistică prin rezonanță magnetică. Lucru care era considerat uh, a fi prejudiciabil pentru sănătatea europenilor. Și ne întrebăm de altfel cum a putut uh, să treacă un astfel de mesaj, să fie neglijat. Apoi, împreună cu Consiliul și cu Comisia, care a urmat inițiativa Parlamentului, până în 31 octombrie 2013 am uh, fixat un termen de aplicare a noii directive în toate statele membre. Acesta este așadar termenul de transpunere, 31 octombrie 2013. Ca urmare, lucrurile sunt cu adevărat urgente. Ne-am confruntat cu dificultăți în negocieri, pe de o parte pentru că uh, Consiliul a reanalizat uh, textul propus inițial de comisie, pe de altă parte președințiile uh, Uh, prin rotații ale Consiliului, au abordat și ele subiectul din abordări diferite și a fost nevoie să restabilizăm această analiză. În plus, diferitele grupuri politice au avut și ele poziții divergente care au trebuit armonizate. Au fost depuse numeroase amendamente, inițial 233 și apoi 16 amendamente suplimentare în momentul în care am redeschis termenul de depunere și în cele din urmă, datorită colaborării cu raportorii din umbră, cărora de altfel le mulțumesc, Silvana Rapti de la Socialiști, Marian Harkin de la ALDE, Karima Deli de la Verzi, doamna McIntyre de la ECR și domnul Tusas de la GUE. Așadar, datorită colaborării cu aceștia, astăzi putem avea numai 24 de propuneri de amendamente de compromis. O cifră absolut rezonabilă. Vă voi prezenta acum aceste amendamente de compromis care au fost uh, pregătite de grupul de lucru privind uh, câmpurile electromagnetice în urma audierii cu profesorul Jocola, dar și prin intermediul muncii pe care uh, am făcut-o pe teren în colaborare cu unitatea RMN de la Spitalul din Strasbourg. Le mulțumesc așadar pentru colaborarea pe care am avut-o săptămâna trecută. Și înainte de a analiza amendamentele de compromis, uh, doresc să vă spun că datele ICNIRP uh, au fost baza noastră pentru că astfel evităm uh, o actualizare volatilă a datelor și ne putem baza pe un nivel recunoscut la Uh, în plan internațional. Așadar, un lucru deosebit de important pentru competitivitatea Europei. Uh, această referință poate să uh, servească la nivel internațional. Compromisul A. Pentru a se evita o revizuire la fiecare cinci ani, prezenta directivă se bazează numai pe uh, Uh, Dovezi științifice actuale. Ca urmare, cer Comisia uh, Comisiei Europene să continue uh, studiile științifice și o invit să prezinte o nouă directivă pe efectele pe termen lung, de îndată ce dovezile științifice vor fi disponibile. raportorii din umbră s-au pus de acord, cu excepția unei rezerve asupra termenului biofizic în acest compromis A. Și uh, îi voi cere uh, doamnei Karima Deli, care a introdus acest termen, să aibă o intervenție în numele uh, grupului verților. Amendamentul de compromis B, aici am făcut o reformulare cu obligația de a se evita orice regres în ceea ce privește protecția sănătății lucrătorilor și am dorit să rămânem la termenul de must. Și aici raportorii uh, din umbră cosemnatari uh, PPE, SND, ALDE și Verzi sunt așadar de acord. De asemenea, Uh, suntem de acord la propunerea doamnei Deli de la grupul Verzilor să implicăm cât mai multe uh, niveluri. Uh, asta la compromisul C. Acum la compromisul D avem o precizare lingvistică făcută de doamna uh, Marian Larkin. Uh, și aici uh, cele cinci grupuri politice aceleași uh, uh, s-au pus de acord. Amendamentul de compromis E se refere la normele ICNIRP pentru îmbunătățirea competitivității europene, pentru că aici trebuie să ne propunem să ajungem la o armonizare mondială Compromisul este susținut de patru grupuri politice, PPE, Socialiști, ALDE și Verzi. Compromisul F este vorba despre nivelul cuantificabil al câmpurilor electromagnetice, iarăși din punctul de vedere al unei competitivități internaționale pentru Uniunea Europeană și aici patru raportori cinci raportori cosemnatari, PPE, Socialiști, ALDE, uh, Vers și ECR. Compromisul G, un nou amendament de compromis care întărește rolul Parlamentului European în procesul de codecizie și aici cinci grupuri s-au pus de acord și au cosemnat acest amendament de compromis în conformitate cu ultimele noastre concluzii. Compromisul H se referă la tabelele de, corel, de corespondență în procesul de transpunere. Aceleași cinci grupuri politice cosemnatare. Compromisul I se face distincția uh, derogărilor în funcție de obiectivele proprii. Acest compromis I permite astfel analizele cu rezonanță magnetică. PPE, ALDE, Verzi și ECR au cosemnat acest compromis. Compromisul G vorbește despre efectele pe termen lung. Sigur, de îndată ce vor exista dovezi științifice evidente, astăzi nu există astfel de dovezi. Patru grupuri politice au cosemnat acest amendament, PPE, ALDE, Verzi și ECR. La compromisul K, L și M am luat în considerare informații care ne-au fost furnizate de profesorul Jocola în urma audierii organizate, informații care privesc relevanța normelor ICNIRP aceeași problemă și aici de utilizare sau nu a precizării efectelor biofizice și aici o voi lăsa pe Karima Deli să explice acest punct. Acum, compromisul N. Acesta se bazează pe 30 de amendamente. Se reiau mai ales propunerile colegei noastre Karima Deli de la Vezi. Se pare că Consiliul este de acord cu acest alineat, cu excepția Germaniei și a Regatului Unit. În plus, amendamentul 116 precizează situația femeilor Uh, gravide, care trebuie și ele să fie acoperite în cadrul acestui risc. Cosemnatari, patru grupuri politice la compromisul N. Am ajuns acum la compromisul O, care reia propunerile din raportul meu și anume integrarea unor integrarea termenului de obligație, are obligația să, și aici patru grupuri politice, PPE, Socialiști, ALDE și Verzi. La compromisul P se integrează noțiunea de respectare a practicilor și legislațiilor naționale, PPE, Socialiști, Verzi și ECR au uh, susținut acest compromis. Compromisul Q reia amendamentele 158 și 159 ale colegilor Esaia și Deli. Și aici probabil că cinci grupuri politice sunt gata să susțină acest compromis Q, PPE, Socialiști, ALDE, Verzi și ECR. Compromisul R. Aici am vorbit despre norme pertinente, relevante. Aceleași cinci grupuri politice au fost de acord. Compromisul S. Propus tot de cinci grupuri politice, am reluat noțiunile susținute de socialiști și democrați cu um, un ghid practic care să fie prezentat Parlamentului în conformitate cu actele delegate. Compromisul T vorbește despre uh, actele care trebuie uh, prezentat, raportul, îmi cer scuze, care trebuie prezentat în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a acestei directive. Uh, raport care să demonstreze eficiența acestei directive și aplicarea ei. Uh, amendament susținut de PPE, ALDE, Verzi și ECR. În ceea ce privește anexele, acestea au fost rescrise, e vorba de compromisurile U, W și X și asta în baza normelor ICNIRP și în conformitate cu informațiile furnizate de profesorul Jocala. Avem și un nou amendament de compromis X care reia amendamentele 38 și 39 de la Comisia ENVI și se elimină anexa 4, care nu mai are uh, niciun rol, uh, pentru că este reintegrată în anexele precedente. Aici, PP, socialiști, ALDE, Vers și ECR uh, au uh, semnat uh, acest compromis doresc să subliniez uh, cooperarea foarte bună între diferitele grupuri politice și implicarea deosebită a raportorilor din umbră și rămân, desigur, la dispoziția dumnealor pentru continuarea negocierilor și sper că am reușit uh, să dau dovadă de rigoare și de corectitudine în prezentarea uh, discuțiilor pe care le-am avut asupra amendamentelor de compromis și situația la care am ajuns astăzi. Mulțumesc, Silvana Rapti, și apoi eu, doamna Harkin. E, to θέμα αυτό το εργαζόμα... Mulțumesc. Lucrăm pe acest subiect deja de multă vreme și aș dori încă o dată să-i mulțumesc doamnei Moran Chartier pentru că a avut un rol foarte dificil. Și s-a bazat într-adevăr pe activitățile precedente. Oratoarea s-a întrerupt κυρία Πρόεδρε, ξαναρχίζω. Είχα αρχίσει και τα έλεγα πάρα πολύ. Voi relua. Am avut un început foarte bun, dar trebuie să iau de la capăt. Voi relua tot. Doresc să-i mulțumesc doamnei Chartier, pentru că, fără îndoială, dumneavoastră a reușit să-i mulțumească pe toți raportorii din umbră. Însă, ca raportor, ea este cea care pune bazele acestei structuri, a scheletului, dacă doriți, acestui text. Noi pur și simplu uh, completăm la cele spuse de dumnea ei, așa că are o sarcină foarte dificilă. În ceea ce privește amendamentele de compromis, impresia mea e următoarea. Cred că avem înaintea noastră un viitor medic. Eu mă simt în siguranță. Am început cu abordare total diferită, însă obiectivul a rămas același. Cred că ne apropiem tot mai mult de un uh, consens în ceea ce privește textul, însă mai sunt amănunte care trebuie discutate și de aceea ne aflăm aici. Cel mai important pentru noi, socialiștii, e următorul aspect. Impactul direct și pe termen lung asupra sănătății muncitorilor ca rezultat al expunerii la câmpurile electromagnetice. Există câteva studii științifice însă nu suficiente, care să confirme care sunt efectele pe termen lung ale expunerii. În același timp, credem că trebuie să monitorizăm situația îndeaproape. Credem că cercetările ar trebui să continue. Odată la 5 ani, după părerea noastră, ar trebui să ne întoarcem la uh, acest domeniu, să vedem dacă există noi dovești științifice care se ducă la o revizuire a directivei. Pe moment avem nevoie de o bază bună pentru protecție. Și aceasta provine din uh, directiva cadru din 89. Derogările. Suntem de acord cu derogările existente acum? Există anumite operațiuni militare și uh, întregul domeniu al continuării protecției, astfel încât să fie folosite în siguranță utilajele. Cu acestea suntem de acord. Un punct pe care trebuie să-l mai discutăm în acest moment este cel legat de um, mediile valorilor de expunere și valorile ca atare. Vom analiza pe viitor și, această, și acest aspect. Cred că în următoarele zile vom ajunge într-un punct în care să putem încheia dezbaterile pe această temă. Nu doresc să spun mai multă, însă țin să repet că intenția noastră este să trecem acest text prin Parlament, astfel încât să ajungem la punctul de negociere cu Consiliu. Ne dorim să avem un text care să fie bun pentru toată lumea. E clar, uh, pacienții au nevoie de remeneuri, dar și muncitorii au nevoie de protecție. Încă o dată îi mulțumesc doamnei raportor și cred că ne aflăm cu toții aici să cooperăm. Mulțumesc, doamnă președinte. Alors, euh, madame... Doamna Marian Harkin și apoi doamna McIntyre. Thank you very much and... Mulțumesc foarte mult. În primul rând țin să îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport foarte detaliat și pentru munca foarte bună făcută. Îi mulțumesc și pentru bunăvoința de a uh, lua în considerare sugestiile raportorilor din umbră. Primul meu comentariu are de-a face cu amendamentul de compromis H. Îi mulțumesc doamnei raportor că a ținut cont de îngrijorările noastre în ceea ce privește efectul pe termen lung. Am auzit pe doamna Rapti spunând că mai are acolo niște aspecte pe care le-ar dori clarificate. Însă, după părerea noastră, faptul că au fost inclus, a fost inclus în acest compromis faptul că emisiile din că statele membre trebuie să facă mai multe eforturi în ceea ce privește cercetarea și colectarea de date în ceea ce privește efectul pe termen termen lung. Dacă se constată că expunerea este mai s-a modificat, atunci comisia trebuie să vină cu o propunere. Cred că această abordare este una bună și trebuie să ne bazăm pe date științifice. Apoi, sistemul de precauție cred că trebuie luat în considerare. Doamna raportor ne-a vorbit și despre cuvântul biofizic, dacă acesta trebuie să fie inclus sau nu. Am spus deja că ne îngrijorează ștergerea acestui cuvânt, însă am putea o accepta. Și să lăsăm textul care merge mai departe și care spune că măsurile actuale trebuie să se adreseze tuturor um, efectelor cunoscute, directe și indirecte. Cred că din nou acestea vin să consolideze textul și consolidează protecția muncitorilor. Apoi, principiul de precauție este extins și la compromisul B. Această directivă conținea niște cerințe minime, însă în același timp noi spunem că statele membre pot să pună în aplicare dispoziții mai favorabile. La compromisul D consolidăm actele delegate, asigurându-ne că Comisia va colabora foarte bine cu Comitetul uh, Consultativ în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Apoi, la compromisul Q. Văd că ați acceptat noul text, însă ce i-aș cere doamnei raportor? Având în vedere că a fost adoptat acest nou text acolo, atunci vechiul text va devine caduc, ați inclus acum că atunci când uh, se detectează o expunere peste limite, angajatorul trebuie să se asigure că există servicii medicale adecvate pentru muncitorii în cauză în concordanță cu legislația națională. Ar însemna acest lucru că celălalt text devine caduc pentru că se spune că Costul trebuie să fie suportat de angajator. Însă dacă angajatorul trebuie să se asigure că acest ajutor medical este acoperit, atunci cred că, text, cred că textul este deja acoperit. Cred că ar trebui să avem o discuție scurtă pe acest punct. Nu cred că este o chestiune majoră și cred că vom reuși să ajungem la un consens fără prea mari dificultăți. Apoi, cei care sunt îngrijorați în ceea ce privește sănătatea angajatorilor, am consolidat compromisul M pentru că acolo s-au adăugat cuvintele angajatorul are obligația și va trebui să facă pașii necesari astfel încât să se, asigure că, să se asigură că riscurile provenite din câmpurile electromagnetice sunt eliminate sau reduse la un minim. Eu cred că s-au făcut multe lucruri bune în acest sens, este un raport interesant, important, da, trebuie să continuăm discuția, discuția legată de remene, telecomunicații, domeniul militar, diferitele instalații și așa mai departe. Cred că raportul este unul foarte tehnic, în special anexele, dar ne folosim de informațiile cele mai actuale și ne bazăm pe datele pe care le-am primit. Cred că vom reuși să ajungem la un acord. Încă o dată mulțumesc uh, tuturor și mulțumesc pentru această muncă constructivă. Um, Madame McIntyre. Doamna McIntyre, vă rog. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc uh, raportoare, vreau să-i mulțumesc lui Elizabeth pentru toate eforturile pe care le-a făcut în acest dosar. Cred că încetul cu încetul am reușit să ne reunim uh, în jurul unui proiect care uh, este foarte pozitiv și îi mulțumesc pentru aceste rezultate bune. Am sprijinit foarte mult inițiativele dumneaei și ca și alții, suntem îngrijorați de efectele pe termen lung asupra sănătății. Nu cred că trebuie să avem niciun fel de prejudecăți în ceea ce uh, privește rezultatele viitoarelor studii. Sprijinim așadar organizarea de studii uh, care să privească efectele pe termen lung, dar nu putem susține niciun fel de amendamente care să vorbească mm, anticipat de aceste studii, având în vedere că nu știm la ce rezultate vor conduce ele. În orice caz, îi uh, apreciez foarte mult activitatea doamnei Șartie și sunt recunoscătoare. Doamna președinte, eu nu m-am amestecat deloc în acest dosar, am avut încredere în cei implicați, însă cum ajungem în uh, ultima linie dreaptă, uh, aș vrea să văd puțin care este dinamica lucrărilor și aș vrea să văd uh, cum se ține cont de evoluția cunoștințelor, uh, studiilor uh, care privesc efectele asupra pacienților, asupra lucrătorilor și asupra materialelor. Înțeleg că um, compromise, compromisul propus de echipa de raportori permite existența unor acte delegate o supraveghere a ceea ce actele delegate pot aduce suplimentar față de conținutul directivei și o solicitare pentru o nouă directivă privind efectele pe termen lung. Și aș vrea să mă asigur că acest dispozitiv este suficient pentru a ne da o directivă care să integreze toate progresele făcute de știință, atât în ceea ce privește noile echipamente, pentru că riscăm ca uh, radiologii să ne zică, dar nu mai trebuie să aplicăm directiva dumneavoastră pentru că acum am dezvoltat niște echipamente care sunt mult mai sigure. Așadar, ceea ce vreau să spun este că vreau să mă asigur că uh, domeniul nostru de aplicare cu directiva pe termen lung, actele delegate și uh, supravegherea actelor delegate, ei bine, acest domeniu, acest câmp este suficient de extins. N-aș vrea ca lucrurile să fie în niciun fel blocate sau înghețate și să devină neaplicabile în uh, lumina progresului științei. Domnul Silva, cred că este rândul dumneavoastră și apoi raportoarea. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere că tocmai am luat cunoștință de ultimele amendamente de compromis, nu am niciun fel de observații de făcut pentru că am nevoie întâi să pot să analizez ultimul text, însă aș dori să contribui și eu la felicitările adresate raportoarei. pentru o muncă care este încă în curs și care sper că va conduce la un compromis care să respecte uh, calendarul nostru deosebit de exigent. Și aș mai spune doar că avem o poziție de rezervă în ceea ce privește amendamentele preconizate în acest text și care prevăd obligația pentru Comisie de a prezenta o propunere de nouă directivă în funcție de rezultatele cercetărilor. Vă reamintesc că această directivă va fi adoptată în conformitate cu articolul 153, care are ca obiectiv să stabilească obligații pentru statele membre. Deci directiva trebuie să fie transpusă în dreptul național uh, de către statele membre. O directivă adoptată în conformitate cu articolul 153 al, stat, al tratatului nu poate să aducă obligații pentru comisie. dacă este vorba despre cercetări care să fie conduse de statele membre, atunci cu siguranță că putem să le integrăm în această directivă, dar dacă este vorba despre obligație pentru comisie, atunci trebuie găsit un alt temei juridic. Deci vreau să exprim rezerva comisiei pe acest punct, dar cu siguranță că vom avea posibilitatea să discutăm și pe viitor mai în detaliu acest punct. În calitate de președinte a acestei comisii, nu pot să rezist să nu uh, reacționez la afirmațiile dumneavoastră. Uh, ne-ați zis că trebuie să vă respectăm monopolul uh, asupra inițiativelor. Am discutat deja despre asta și suntem primii care își doresc ca uh, instituția dumneavoastră, comisia, să uzeze și să abuzeze de acest drept de inițiativă. Uh, și am dorit să știm de ce acest drept la inițiativă nu este utilizat, sigur, nu din cauza comisarului, probabil din cauza altor arbitraje care au loc în cadrul comisiei, dar de ce nu este el utilizat la uh, uh mărimea potențialului său? Din fericire, nu este prima dată când ne aflăm în această situație de a avea un act care își are temeiul juridic în articolul 153 și nu vreau să vă impun uh, să citiți toate textele uh, adoptate de Parlament, dar cred că ele sunt suficiente pentru a ne permite să găsim o formulare corectă care să respecte temeiul juridic al textului, dar și dreptul uh, Uh, de inițiativă al Comisiei. Doamna raportoare. Am luat act de observațiile făcute de toți colegii mei, raportori din umbră, în numele diferitelor grupuri politice. Aș dori să mai spun un lucru. În absența doamnei Carimadeli, care nu poate fi prezentă astăzi aici, uh, după o lungă dezbatere între raportorii din umbră, mai ales pe marginea termenului biofizic, se pare că doamna Deli, în numele verzilor, ar fi de acord ca acest termen să fie păstrat în definiție. Asta contrar uh, ultimelor discuții pe care le-am avut și cred că va trebui să repetăm acest lucru uh, și partenerilor ALDE care au avut foarte multe de spus despre acest subiect. Deci vreau să precizez acest lucru. Ca răspuns pentru doamna Rapti cu privire la revizuirea odată la 5 ani a acestei directive. Am discutat dragă Silvana, îndelung și mai ales în ultima reuniune a raportorilor din umbră despre acest subiect și am avut senzația că dacă am adopta o astfel de prevedere, ea s-ar întoarce împotriva interesului de protejare a sănătății lucrătorilor. De ce? Pentru că de îndată ce este disponibilă o informație cu privire la niște efecte potențiale, trebuie revizuită directiva. Să ne imaginăm că suntem obligați să așteptăm 5 ani și știm timp de patru ani că există efecte potențiale, dar nu avem cum să reacționăm, ei bine, cred că niciunul dintre noi nu ar putea să uh, doarmă liniștit noaptea. De aceea am preferat această, acest gen de reactivitate în locul unui ritm care ar lăsa de dorit în ceea ce privește reactivitatea față de riscurile uh, asupra sănătății lucrătorilor implicați în activitățile uh, cu expunere la câmpuri magnetice, electromagnetice. Uh, Vă asigur că am reflectat foarte mult la acest subiect împreună cu experți, împreună cu utilizatori, împreună cu pacienții și cu diferitele grupuri politice și am ajuns la o poziție pe care am datoria să vă uh, precizez. Spuneam așadar că având în vedere evoluția poziției verzilor, um, o să am o discuție cu doamna Harkin despre termenul biophysical. Doamnă președinte, am auzit și observația pe care ați făcut-o dumneavoastră. Am ascultat-o cu atenție și am avut o reuniune foarte importantă care ne-a permis să obținem foarte multe clarificări din partea Uh, unității de RMN de la spitalul din Strasburg, unde lucrează specialiști uh, recunoscuți uh, la nivel internațional. Și colega noastră, Natalie Grisbeck, precum și alți colegi care nu fac parte din această comisie, au dorit să participe și ei la această întâlnire. Și cred că tocmai ăsta a fost și spiritul uh, activităților noastre, să ne axăm pe siguranța uh, procedurilor de tip RMN în beneficiul uh, pacienților, dar și al lucrătorilor. Astăzi, textul pe care îl aveți în fața ochilor, compromisurile pe care le aveți pe masă, țin cont de acest dublu echilibru, deci sănătatea pacienților și siguranța lucrătorilor. Și evoluțiile echipamentelor merg întotdeauna în sensul reducerii câmpurilor electromagnetice. Aceasta este tendința. Uh, se fabrică materiale și echipamente din ce în ce mai uh, sigure. Ca urmare, propunerea noastră ține cont de toate aceste aspecte, însă, și așa răspund și observației ridicate de comisie, ce ne dorim noi este ca uh, comisia să-și suflece mânecile și să se angajeze uh, să ne prezinte odată la cinci ani o evaluare a eficacității și implementării acestei directive în statele membre. Avem nevoie de această monitorizare. Nu putem să ne permitem să nu avem o urmărire a aplicării pe de o parte și pe de altă parte o supraveghere permanentă a evoluției științei cu privire la efectele potențiale pe termen lung. mecanismul nostru poate să rămână în picioare tocmai datorită acestui dublu angajament. Ținem la el. Și știm că trebuie să avem o poziție foarte fermă în fața Consiliului, suntem gata să facem asta, pentru că pozițiile grupurilor politice erau inițial atât de divergente și totuși astăzi uh, reușim să avem o abordare consensuală asupra textului nostru, iată o dificultate pe care am avut-o de la început, însă astăzi putem să spunem că toate grupurile care semnează acest compromis își doresc să existe o supraveghere a riscurilor potențiale pe termen lung și, pe de altă parte, să existe un angajament din partea Comisiei să Uh, măsoare uh, și să evalueze aplicarea acestei legislații. Mulțumesc. Doamna președinte, abuzez de poziția mea pentru a vă pune o mică întrebare. Am înțeles că lucrătorii din acest domeniu sunt acoperiți. Uh, dacă se descoperă vreun efect secundar, se pot lua măsuri. Însă, în celălalt sens, riscul ar fi ca industria să descopere la un moment dat un echipament foarte performant un aparat foarte performant care să permită o expunere la câmpuri electromagnetice mult mai redusă și atunci să se spună că nu mai e nevoie de această directivă pentru că ea nu se mai aplică categoriei respective. Raportoarea. În primul rând, nu e vorba de radiații în acest subiect, pentru că câmpurile electromagnetice permit tocmai să nu fie utilizate radiațiile, acestea sunt cele nocive, și vă reamintesc că astăzi nu există niciun fel de dovadă științifică despre caracterul dăunător al câmpurilor electromagnetice. În ceea ce privește permanența, aș spune, sau durabilitatea acestei directive în lumina progreselor pe care le poate face cercetarea pe viitor, uh, nu există nicio posibilitate de a ocoli această directivă pentru că avem de-a face cu standarde internaționale și oricum toate echipamentele trebuie să respecte aceste standarde internaționale care au fost de altfel um, detaliate în anexe. Și trebuie să vă mărturisesc, doamnă președintă, că Ceea ce a fost greu nu a fost neapărat cooperarea între grupurile politice, pentru că a existat o bună voință din partea tuturor, dar ceea ce a fost greu a fost să colaborăm cu Consiliul, tocmai pentru că anexele căpătau niște proporții considerabile la acest subiect și președinția Consiliului începea când cu anexele, când cu textul discuțiile noastre și uh, trebuie să vă spun, doamnă președintă, că am convingerea că am ajuns la un text care este pozitiv pentru lucrători, este bun pentru uh, competitivitatea Uniunii Europene în lume, dar este bun, pozitiv și pentru pacienți. Și închei mulțumind cu toată sinceritatea tuturor um, raportorilor din umbră, dar și secretariatului comisiei noastre care a fost uh, deosebit de disponibil și un adevărat motor uh, al progresului nostru și o um, mare mulțumire domnului Erbion din partea comisiei care a fost alături de noi uh, de luni în șir pe acest subiect. Mulțumesc! Bun. În baza acestei discuții atât de dense, vom avea un vot pe 6 decembrie și apoi o să intrăm în marile negocieri, dar înțeleg că acestea vor fi mai puțin complicate decât cele pe ultimul subiect care ne-a mai rămas, deși lucrurile avansează încetul cu încetul și vă redau cuvântul, doamnă uh, Chartier Moral, la punctul 16, privind negocierile cu Consiliul în trialogul pe tema Fondului Social European. <coughs> Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Ce am putea spune despre aceste negocieri cu Consiliul? Ați spus deja acest lucru, au fost îndârjite. Uh, în cadrul dialogului tripartit pe marginea Fondului Social European. În acest dialog tripartit, Comisia joacă un rol deci, de moderator, moderator uh, binevoitor încearcă să echilibreze poziția Consiliului care până astăzi nu a primit un mandat de negociere și care încearcă să tergiverseze foarte, foarte multe elemente. În primul rând, a trebuit să ne punem de acord pe marginea unei metode de lucru. Har Domnului, forța noastră, pentru că avem forță, trebuie să spunem, forța noastră, puterea noastră în cadrul trialogului îl reprezintă votul pe care l-am avut la Comisia de Ocupare, care pentru Parlament a uh, acordat un mandat de negociere foarte uh, puternic. O a doua forță este angajamentul raportorilor din partea grupurilor politice, pentru că raportorii cu care avem de-a face sunt uh, foarte implicați pentru fiecare grupuri, uh, dintre grupurile politice, raportori competenți care cunosc foarte, foarte bine acest dosar și care împreună cu mine participă la negociere și în jurul dumneavoastră, doamnă președinte, în mod foarte, foarte hotărât. De asemenea, și secretariatul reprezintă o forță. Le mulțumesc uh, colegilor Sabina și uh, Alejandro și mulțumesc și serviciului juridic care ne ajută. Și el. Acum ne aflăm la cel de-al acea cincea reuniune de dialog tripartit și uh, avem nu numai uh, președinția în exercițiu, ci și reprezentanții președinției irlandeze care participă la acest trilog. Comisia este reprezentată de către Manuela Ghelenc, șefa de unitate de resort. Uh, lucrăm pe blocuri tematice, ne-am ocupat până acum da, de concentrarea tematică și mergem articol cu articol subiectele în ordine. Și aș dori să adaug că avem subiecte extrem de controversate pe care trebuie să argumentăm și să scoatem în evidență uh, aproape niște platitudini, de exemplu. Mă gândesc la publicul țintă. Aici a trebuit să fim foarte, foarte hotărâți, atât în ce privește menținerea uh, grupurilor de public țintă, cât și modul de abordare, de tratare a lor. Atât uh, în ceea ce privește uh, situația tinerilor, uh, a pregătirii acestora, a trebuit să folosim și până nu am reușit până acum că am stabilizat situația. E o problemă cu care ne confruntăm în astfel de dialoguri tripartite. Întotdeauna trebuie să recurgi la o nouă propunere de redactare a textului care să mulțumească pe toată lumea. Avem impresia că fiecare vine cu textul lui, cu argumente care ar trebui să ajungă la Consiliu care nu are mandatul de negociere și care am, uh, uh, ar putea duce la o rescriere a textului, a o nouă versiune a acestuia. E un proces mult prea îndelungat și problema e că nu avem interfața de dezbatere care să ne permită în același timp să uh, avem o garanție că facem progrese. Și aici aș dori să emit o îndoială în ceea ce mă privește uh, după fiecare dialog tripartit. Mulțumesc, dar totuși am obținut câteva mici victorii. Mă gândesc mai ales la anumite angajamente cu privire la uh, titlurile uh, programării care ar trebui să fie exportate uh, la Comisia de Afaceri Regionale. Dar tot ce ne-ați descris e o situație cu care ne confruntăm uh, adesea uh, când ajungem la dialoguri tripartite, ocazie cu care ne dăm seama că lipsa de reacție a Consiliului față de uh, uh, poziția Parlamentului e că lipsesc banii și că nu uh, se dorește, de fapt, să facem progrese pe baza textelor legislative. Vă mulțumesc pentru acest uh, raport. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Având în vedere că uh, nu dorește nimeni să ia cuvântul. Uh, am terminat uh, lucrările noastre. Mulțumim interpreților pe care îi lăsăm să plece mai devreme și ne vom întâlni în 6 decembrie la ora 9 pentru o ședință foarte, foarte încărcată.